European pentru Dezvoltare, uh, problema conturilor, controlul activității financiare a BEI, eficiența costurilor, a bugetului Uniunii Europene și a tuturor instituțiilor europene țin de activitatea noastră, de asemenea combaterea fraudei. Sunt foarte multe subiecte și suntem cât se poate de interesați să avem o relație bună de lucru. Pentru că toate aceste subiecte uh, pe care le-am amintit sunt subiecte unde trebuie să progresăm. Iată de ce așteptăm cu mare interes acest schimb de opinii, ne-am pregătit bine și vă mulțumesc pentru că comisia noastră a trimis 25 de întrebări. Vă mulțumim pentru răspunsurile pe care le-am trimis în scris, iar colegii cu siguranță vor reveni asupra răspunsurilor. Vă mulțumesc și dau cuvântul înapoi președintelui. Mulțumesc! Îi dau acum cuvântul uh, lui Pavel Svoboda, președintele Comisiei Jurii. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, dați-mi voie ca în numele Comisiei Jurii să vă spun că suntem foarte bucuroși să-i urăm bun venit domnului comisar Oettinger astăzi aici. Domnule Oettinger, cred că știți că noul dumneavoastră portofoliu se va ocupa de asemenea și de resursele umane. Citez coordonarea politicii comisiei referitoare la personal, păstrarea unor standarde înalte în angajare, îmbunătățirea mobilității personalului și competențelor acestora și asigurarea unui mediu sigur de lucru, printre altele. După cum știți, Comisia Jurii răspunde, printre altele, de o administrare europeană deschisă, eficientă și uh, regulamentul privind uh, funcționarii europeni așa cum sunt menționate la articolul 298 și 336 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Comisia Jurie, așadar, așteaptă să discute cu dumneavoastră aceste întrebări și sunt convins că va fi o discuție foarte interesantă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul comisar Oettinger. 10 minute. Domnul comisar, vă rog. Domnule președinte Artui, doamnă președinte Gresle, dragă președinte Svoboda, doamnelor și domnilor, înainte de toate, un an nou fericit tuturor dumneavoastră, deputaților și angajaților dumneavoastră, mult succes și toate cele bune pentru 2017. Când în urmă cu doi ani am fost desemnat pentru portofoliul pentru economia digitală, și am putut discuta cu dumneavoastră, am uh, purtat audierea, atunci aveam un plan foarte clar și pot să vă spun că foarte mult din uh, ceea ce înseamnă europeizarea politicii digitale și digitalizarea economiei europene a fost pus în aplicare, iar Parlamentul în 2017 împreună cu Consiliul se va ocupa de um, punerea în aplicare și de evaluarea critică a propunerilor legislative. Astăzi e vorba despre buget și resursele umane iau foarte în serios așteptările dumneavoastră. Pot să vă spun că din totdeauna am fost interesat de subiecte ce țin de buget și resurse umane. Sunt avocat și uh, timp de 26 de ani am fost un deputat care a reprezentat landul Baden-Württemberg. Timp de 5 ani m-am aflat în fruntea unui guvern uh, iar bugetul landului Baden-Württemberg la vremea respectivă a fost de 40 de miliarde de euro. Ne-am ocupat de toate resursele umane, eh, fie că a fost vorba de eh, eh, polițiști sau personal administrativ, a fost vorba în total de un personal administrativ de 230.000 de persoane. În ultimii ani m-am ocupat de infrastructura digitală, mecanismul conectarea Europei, rețelele de gaz și electricitate, am uh, putut completa, am putut să mai aduc contribuția la multe din uh, inițiativele lansate de um, anteriorul comisar Lewandowski și de uh, vicepreședinta Gheorgheva vin deja așadar cu o anumită experiență profesională, dar știu, bineînțeles, că în aceste trei comisii pe care le-am în față se află adevărați profesioniști. Iată de ce mă adresez dumneavoastră și vă spun, sunt cât se poate de interesat de uh, un dialog transparent uh, în ultimii ani, pentru, în următorii ani, îmi cer scuze, pentru a ajunge la un buget eficient și pentru a pune la punct o politică a personalului uh, uh, responsabilă. Bugetul este de maximă importanță. Acest lucru este valabil în uh, democrațiile ca Marea Britanie sau Franța până în democrațiile tinere. Iată de ce sprijin interesele dumneavoastră, ambiția dumneavoastră în ceea ce privește tratatele în vigoare sau dincolo de toate acestea. Uh, pe picior de egalitate cu Consiliul. Sunteți la fel de răspunzători pentru legiferarea în ceea ce privește bugetul, executarea acestuia și controlul bugetar. Acesta este un element esențial al Parlamentului European, așa cum se întâmplă și în parlamentele naționale, regionale sau locale. Face parte din cultura europeană și așa va rămâne. În continuare, în ceea ce privește resursele umane avem nevoie de angajați eh, la nivel înalt. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca pregătirea acestea, acestor experiența eh, al angajaților noștri să fie la înălțime. Avem nevoie de capetele cele mai înțelepte pentru instituțiile noastre, în Parlament, în Consiliu și în alte instituții și mai ales la Comisie. Cred că avem foarte buni funcționari și avem în continuare posibilitatea de a reuni uh, mințile cele mai strălucite din toate statele membre, dar uh, aceasta trebuie să fie principala noastră preocupare, tocmai uh, pe piața muncii să creăm un, o imagine atrăgătoare a unui angajat a unui angajator care poate să atragă și în viitor tinere și tineri. Avem nevoie așadar de o politică a resurselor umane adaptată. Trebuie să ne asigurăm că angajații noștri rămân mobili, se pot perfecționa iar un obiectiv deosebit îl reprezintă procentul de 40% pe posturile de management până în 2019, pe care dorim să le atingem la comisie și în alte instituții de pildă, la Directoratul General Energie și la uh, Digital Connect, în uh, ultimii ani am putut uh, face câte ceva pentru promovarea angajaților de sex feminin pe posturi de conducere. Săptămâna viitoare voi veni cu o comunicare pentru diversitate și incluziune. Acolo vor fi prezentate date importante. E vorba înainte de date de egalitatea șanselor pentru angajate și angajați și uh, combaterea discriminării. Două inițiative față de care mi-am luat angajamentul. De asemenea, mă implic uh, și uh, pentru comunitățile LGBT, ascult uh, sfaturile lor, este foarte bine să uh, ajungem la un mediu echitabil, fără discriminare. Și în ceea ce privește colaboratorii noștri în resurse umane, aceștia reprezintă 6% din cheltuielile noastre, dacă includem personalul și administrația. Știm totuși că și în sectorul personal putem spori eficiența, putem face economii păstrând aceeași performanță. Iată de ce Comisia va renunța la marja eh, de economie anuală de 1%, vom atinge pragul de 5%, astfel încât vom eh, putea atinge un prag important eh, în îmbunătățirile structurale ale Uniunii Europene. În același timp însă, dați-mi voie să vă spun că nu punem în pericol randamentul instituțiilor noastre. Un alt punct important va fi Brexit. Președintele este răspunzător uh, și dânsul a desemnat pe Michel Barnier și uh, mă voi ocupa acolo unde e vorba de date, uh, de informații concrete, de costuri și mai ales când e vorba de continuarea în mod echitabil a activității comunității și în ceea ce, comun, comisiei și mai ales în ceea ce privește angajații britanici. Uh, în ceea ce privește uh, pensiile care vor fi achitate și în ceea ce privește în continuare contribuțiile, le va achita Marea Britanie. Sincer, uh, doresc uh, să abordez și criticile pe care le-am primit din partea dumneavoastră în ultimele săptămâni. Doresc uh, să precizez că sunt cât se poate de independent față de grupurile de lobby. Nu am acțiuni în uh, grupuri energetice, nici uh, la constructori auto. Eu ascult, dacă e nevoie, acei oameni care reprezintă anumite asociații atunci când contextul este adecvat. Am înscris în registrul transparenței mai multe întâlniri decât orice alt coleg de la comisie. Nimeni nu mă poate acuza că sunt leneș. Există în economia de astăzi întreprinderi tip startup, IMM-uri, există întreprinderi de artizanat, există întreprinderi europene sau întreprinderi străine care sunt interesate de piața digitală. În uh, calendarul meu am făcut eforturi pentru a mă întâlni cu toți acești reprezentanți. Dacă un uh, deputat sau un cetățean sau un reprezentant uh, al unei societăți, uh, un reprezentant sindical, dacă acesta dorește să ia legătura cu un comisar, ar trebui să poată face acest lucru. Și am făcut în măsura în care am putut acest lucru și voi face acest lucru în continuare, și anume să ascult pe oricine vine cu argumente. Dar, în mod independent, în cercul colegilor, și uh, voi ajunge la uh, concluzii care nu pot fi atacate. În ceea ce privește discursul meu care uh, a fost ținut la Hamburg în octombrie, doresc să repet, nu a fost intenția mea de a jigni pe cineva cu aceste observații și regret uh, sincer exprimarea de atunci. Iar în ceea ce privește politica bugetară, foarte subcint, uh, după ce a fost adoptat bugetul pentru 2017. În, urmă, în următoarele săptămâni vom face tot ce ne stă în putință ca um, revizuirea la jumătatea perioadei să fie încurunată de succes. Vă voi sprijini și uh, sper că în următoarele zile Consiliul să ajungă la o poziție rezonabilă. În același timp, pregătim deja bugetul pentru 2018, însă elementul cel mai important va fi uh, tocmai uh, următorul cadru financiar multianual pe care îl vom discuta împreună cu dumneavoastră. Deja din primul semestru al acestui an doresc să vă comunic uh, interesul meu la negocieri comune. Raportul Monti referitor la resursele proprii, de asemenea, este un element important. Îmi închei uh, deocamdată introducerea succintă și vă stau la dispoziție pentru a aprofunda orice alt subiect. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule comisar. Acum voi uh, da cuvântul colegilor care s-au înscris la intervenție. Primul este domnul Fernandez. Trei minute pentru întrebare și pentru răspuns. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în portugheză. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș vrea să mulțumesc pentru modul foarte clar în care comisarul ne-a prezentat prioritățile sale. Mă bucur că acesta a vorbit de incluziune și de cooperarea cu Parlamentul European. Acesta a arătat competență și experiență în activitățile sale legate de buget. Aș avea o întrebare concretă legată de plăți și de problemele care ar putea apărea în acest sens. Care este poziția dumneavoastră? În acest an uh, e vorba de mm, fonduri uh, neplătite de 7,2 miliarde de euro în uh, statele membre și execuția plăților um, a ajuns um, la 90% practic uh, din um, totalul de anul trecut. Ce vă gândiți să faceți în cazul unei probleme legate de plăți? Uniunea Europeană trebuie să aibă credibilitate și pentru acest lucru trebuie să plătească toate creditele pentru care s-a angajat. Până la urmă trebuie să plătească aceste uh, fonduri în cadrul acestei perioade de programare bugetară și nu putem să ne permitem uh, să avem probleme în acest sens. Mulțumesc, uh, domnule comisar. Aveți un minut și 20 însemnătatea fondurilor structurale pentru uh, IMM-uri, pentru artizanat, pentru sectorul social, pentru tineri și pentru zona rurală nu poate fi apreciată îndeajuns. Acest lucru e valabil pentru toate statele membre, pentru toate regiunile, dar și pentru o țară precum Portugalia, tot timpul și mai ales în acest an. Iată de ce înțeleg uh, care este însemnătatea Problemele din 2013-2014 au fost analizate îndeaproape de comisie și după 2000 uh, și Parlamentul, îmi cer scuze, Parlamentul European a sprijinit tot timpul ca problema plăților în curs, cel puțin uh, pentru 2016, uh, a fost rezolvată. Trebuie să învățăm din aceste greșeli ale trecutului și să evităm aceste greșeli în viitor. Pentru că, în primul rând, uh, să facem tot posibilul ca uh, viitorul cadru financiar multianual să nu fie adoptat chiar în ultima zi, tocmai în ziua înainte să intre în vigoare. Iată de ce Comisia Europeană s-a pregătit pentru ca uh, deciziile referitoare la implementarea programelor și uh, orientările aferente să poată fi luate cât mai devreme. Vă mulțumim de asemenea, astfel încât dumneavoastră să puteți anunța mult mai repede anumite inițiative. Avem nevoie de mai multă flexibilitate și trebuie să facem tot ce ne stăm putință pentru ca resursele din 2017 și 2018 care uh, nu vor fi folosite să fie disponibile în 2019 pentru a nu crea acumulări ulterioare. Mulțumesc, doamna Toma. Merci, monsieur le président. Monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ne confruntăm cu numeroase probleme. Comisia Europeană este criticată peste tot. Uh, Concetățenii noștri se plâng de lipsa de transparență, de etică și de eficiență a instituțiilor noastre, iar responsabilitatea noastră este aceea de a reabilita imaginea Uniunii Europene. În acest context, credeți uh, dumneavoastră că aceste propuneri, aceste propuneri pe care le-ați făcut sunt compatibile cu deplasările pe care le-ați făcut. În acest context, considerați că dispuneți de toată legitimitatea necesară pentru uh, anii care urmează. Desigur, vom discuta despre bugetul uh, pentru următorul an, vom discuta și de cadrul financiar multianual. Ce părere, crede, ce părere aveți dumneavoastră despre revizuirea cadrului financiar multianual? Sunteți pregătiți să ne sprijiniți poziția în fața Consiliului? Mulțumesc! În ceea ce privește revizuirea jumătatea perioadei, avem nevoie sperăm în următoarele zile de o soluționare a blocajului de la Consiliu. Încercăm uh, să discutăm la orice nivel posibil. Dacă reușim acest lucru, atunci negocierile între Parlament și Consiliu, cu ajutorul nostru, vor putea continua. Și uh, așteptările dumneavoastră pentru revizuirea viitorului buget să fie cât se poate de întemeiate pentru a le putea sprijini. Sunt uh, însă realist. La sfârșitul acestor negocieri avem nevoie, cât se poate de repede, de un acord între Parlament și Consiliu. Având în vedere anumita disponibilitate a Consiliului de a folosi, tocmai ca dumneavoastră, această revizuire, va trebui să ajungem la un compromis. Să sperăm că vom putea ajunge cât se poate de repede. În ceea ce privește adecvarea mea pentru politica bugetară a Uniunii Europene, pot să răspund mâine cel mai bine la această întrebare. Sunt însă gata ca, printr-o activitate transparentă, competentă, să uh, aprofundez dialogul cu dumneavoastră pentru ca, în acest fel, să mă ridic uh, la înălțimea așteptărilor dumneavoastră într-o politică, pentru o politică bugetară competentă. Și în acest fel mă voi încadra uh, în linia colegilor care cred că uh, au depus deja eforturi competente la acest departament. Urmează domnul Depre. Bine ați venit, domnule comisar, un an nou fericit. În această săptămână, grupul de lucru la nivel înalt pentru resursele proprii își va depune raportul. Este un moment decisiv pentru Parlamentul European. Dumneavoastră, în răspunsul scris, ați spus că adevărata provocare rezidă în acceptarea acestui sistem de către statele membre. Dar statele membre nu vor accepta această propunere decât dacă vine așa cum trebuie din partea Comisiei. Întrebarea mea este următoarea. Vă luați în fața noastră angajamentul de a introduce această propunere înainte de ianuarie 2018 și de a introduce în aceasta um, un sistem bazat pe resurse proprii, inspirat din concluziile acestui raport? Sunteți de acord cu organizarea unui sistem um, responsabil de repartizare a refugiaților între statele membre? Comisia dorește să impună amenzi um, pentru cei care nu doresc să aplice acest dispozitiv. Nu credeți că în loc de amenzi pe viitor ar fi mai bine să prevedem un buget semnificativ pentru statele membre, astfel încât acestea să poată punere, pune în aplicare măsurile necesare pentru integrarea și înregistrarea refugiaților? Mulțumesc, domnule comisar. Domnule deputat Depre, vă mulțumesc pentru cele două întrebări raportul uh, Monti, l-am putut citi abia ieri, are 90 de pagini, este un raport de înaltă calitate. Și cred că e momentul ideal pentru a discuta acum despre o reorganizare a bugetului european și să purtăm o consultare teminică în acest sens. Mai ales pentru că în acest fel vom putea pregăti viitorul cadru financiar multianual și, în al doilea rând, pentru că există nevoie de noi resurse. Și, în al treilea rând, pentru că Brexit va modifica structura uh, cadrului bugetar uh, european. Și doresc să vă spun că raportul Monti și Comisia Monti nu a fost o dorință a Parlamentului, a fost o însărcinare în cadrul uh, pachetului din decembrie 2013 și ultimul cadru financiar multianual pentru toate instituțiile, inclusiv pentru Consiliu. Iată de ce uh, nu trebuie să rămână uitat undeva pentru a aduna praful. Trebuie să ne asigurăm că va duce la îmbunătățiri concrete. Există propuneri punctuale, dioxid de carbon, până la Uh, subiectul uh, unui uh, impozit pentru energie, subiectul TVA-ului și imediat ce veți dispune și dumneavoastră de acest raport, cred că ar trebui să organizăm o dezbatere deschisă cu Parlamentul. Cunosc problema, iar problema fondurilor structurale destinate refugiaților sau construirii de cămină pentru refugiați, cred că ar putea să fie o idee bună. Mulțumim, domnul Colmel. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar Oettinger, că vă aflați astăzi aici. Am o întrebare punctuală referitoare la buget. Știm că britanicii vor ieși în viitor din Uniunea Europeană. Concret, porniți de la premiza că bugetul european va avea același volum și dacă da, uh, cine ar trebui să plătească aceste contribuții sau dacă contribuțiile vor fi reduse? O altă întrebare, de natură mai generală. Cred, și cred că și dumneavoastră, că Comisia Europeană, reprezentată de comisari, trebuie să poarte ca instituție răspundere pentru um, toate acele subiecte de care se ocupă Comisia. Um, îndeoseb, Comisia este apărătoarea tratatelor. Știm cu toții că aceste tratate au fost adesea încălcate. Tratatul de la Maastricht, tratatul de la Dublin, uh, nici nu măcar nu mai valorează hârtia pe care au fost scrise. Vorbiți acum de o nouă reglementare pentru bănci. Uh, care ar trebui să fie aplicată pentru prima dată în cazul băncii Monte dei Paschi Siena din Italia, dar uh, și acolo s-au încălcat normele în vigoare. Vă întreb, domnule comisar, ce faceți dumneavoastră personal pentru a vă ridica la înălțimea răspunderii care vă revine? Regulile referitoare la criza financiară și bancară care au fost create de Parlament și Consiliu sunt obligatorii pentru noi toți. E vorba pentru noile datorii, e vorba pentru datoriile totale, pentru eliminarea acestora în sectorul bancar și așa mai departe. La comisie purtăm uh, negocieri uh, intense. Pot să vă spun că cu Eurogrupul și cu Consiliul în general, dar și față de Parlament. Răspunsător este colegul Dombrovskis, Moscovici, dar și președintele, aceștia au venit deja cu argumente care arată că la ora actuală Comisia Europeană uh, se ocupă intens de aceste norme și că folosește flexibilitatea existentă, însă nu o limitează. Prima întrebare, domnule Kölmer, referitoare la viitorul uh, politicii bugetare, pentru că uh, Marea Britanie este totuși un contribuabil net, uh, până la 10 miliarde anual aproape. Și ce se va întâmpla când nu vom mai primi contribuția de la Londra? Când ne vor părăsi britanicii? Dacă va exista o perioadă de tranziție? Um, răspunsul ne va veni mai ușor peste 2-3 ani decât astăzi. Există și o poziție extremă care afirmă că ce nu mai plătește contribuabilul Marea Britanie va trebui să fie plătit de ceilalți contribuabili. Sau, alții spun pur și simplu, acei bani vor dispărea. Ideea este să găsim o cale uh, echitabilă. Thank you, Mr. President. Mr. Commissioner... Domnule Teron, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru contribuția la dezbaterea de astăzi. Din păcate, nu am avut foarte mult timp la dispoziție ca să ne cunoaștem reciproc foarte bine, dar uh, îl cunosc pe fostul dumneavoastră șef, pe domnul Ansip, și dată fiind personalitatea dânsului, mă întreb câteodată care dintre cei doi uh, ați fost responsabil pentru politicile digitale și în special pentru aspectul legat de resurse umane bune din aceste politici. Întrebarea mea este următoarea. Curtea Europeană de Conturi a raportat recent că bugetul nostru cu privire la schimbarea climatică nu este suficient. Întrebarea mea este, deci, care sunt propunerile și ideile dumneavoastră în vederea pregătirii bugetului pentru 2018 și pentru revizuirea cadrului financiar multianual. Mulțumesc! Darf Ihnen, Trebuie să vă mărturisesc că colaborarea uh, cu colegul Anțip a fost una excelentă, am devenit prieteni. În al doilea rând, am fost răspunzător de două direcții generale, iar când a fost vorba de protecția datelor sau alte chestiuni juridice sau chestiuni ce țin de piața internă sau uh, concurențiale, uh, dânsul a fost uh, vicepreședintele coordonator într-o răspundere, practic, ce ne revenea amândurora. Protecția mediului, trebuie să-i mulțumim Comisiei, în primul rând, că mm, conferința de la Paris a fost un succes ci că am ajuns la un obiectiv care poate fi atins. În bugetul european am stabilit un obiectiv de 20%. 20% din cheltuieli și investiții trebuie să fie destinate uh, climei. Nu e foarte ușor să calculăm exact în euro și cenți, însă este o abordare corectă și serviciile mele uh, ne-am luat uh, răspunderea de a discuta, de a prezenta tot timpul, cât se poate de transparent, în ce constă acest 20% în sectorul agricol, ecocondiționalitate, dar și în alte domenii. Cum vom putea atinge așadar prag și pot să vă spun că uh, în ceea ce privește răspunderea mai viitoare uh, referitoare la patrimoniul imobiliar, clădirile de la Bruxelles și Luxemburg, dorim să ne asigurăm că acele clădiri unde lucrează Uniunea Europeană uh, au un nivel crescut de eficiență energetică și că vor face de asemenea economii sporite energetice. Grupul mi... Mulțumim. Um, acum urmează reprezentantul grupului ENF, dar nu ne-a fost comunicat numele acestui reprezentant. Există vreun deputat care dorește să pună o întrebare? Se pare că nu există reprezentant din partea ENF. Are cuvântul doamna Niriada. Mulțumesc. Întrebarea mea are mai degrabă de a face cu integritatea. Un comisar responsabil de resursele umane ar trebui să dea un exemplu bun. Dumneavoastră uh, considerați că dați un exemplu bun, că ați luat în calcul instabilitatea politică, toate aceste crize cu care ne confruntăm și sentimentul anti-european crescând. Considerați că aveți capacitatea de a guverna Uniunea Europeană în, acest, uh, în aceste timpuri foarte foarte dificile? Dumneavoastră ați spus că la 40 de ani ajungem în culmea performanței și că la 50 de ani deja devenim lene și dumneavoastră sunteți probabil la această vârstă. Se aplică aceste principii și la dumneavoastră și aștept asigurări din partea dumneavoastră pentru că veți avea de a face cu transparență, cu echitate și așa mai departe și sunteți convins că puteți să vă faceți treaba într-un mod corespunzător? Bei der Frage bin ich eigentlich befangen. M-am ocupat deja de această întrebare. Trebuie, de fapt, să întrebați eh, angajații de la Direcția Generală Energie sau Connect și vă rog să faceți acest lucru. Puteți, eh, bineînțeles, să întrebați și miile de angajați din landul Baden-Württemberg, de care am fost răspunzător. În al doilea rând, în Baden-Württemberg, într-adevăr, am am ajuns la o uh, limitare a timpului săptămânal de lucru pentru funcționari, mai ales pentru profesori, împreună cu sindicatele. Pentru că povara uh, cu care se confruntau în câmpul muncii dusese la o uh, supra-solicitare a acestor angajați când de fapt un profesor ar putea să lucreze până la 66 sau chiar mai mulți ani dacă uh, este confruntat cu o povară administrativă mai redusă și nu este surmenat deja la 58 de ani. Am propus așadar uh, limitarea acestui timp săptămânal de lucru în interesul sănătății angajaților și pentru că acesta să-și păstreze randamentul profesional până când va ieși la pensie. Grupul EFDD de minute Mulțumim. Grupul are la dispoziție 3 minute pentru a pune întrebare și auzi un răspuns. Nu știm cine este reprezentantul acestui grup. Se pare că nimeni nu dorește să intervină. Domnul Albrecht are cuvântul. Mulțumesc. Domnule comisar, aș vrea să vă spun că doamna Gheorgheva venea destul de des la Parlament și ne-a sprijinit în numeroase activități și sper că dumneavoastră veți veni și mai des în cadrul Comisiei pentru Bugete. Am două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, uh, legat de CFM. Am uh, revizuit prezentul CFM și vrem să revizuim și următorul CFM. Prima mea întrebare este, deci, următoarea. Când considerați că ar trebui să începem negocierile cu privire la următorul CFM și când credeți că acestea ar trebui să se încheie? Practic, aș vrea să știu care este calendarul pe care ni-l propuneți. Și cea de-a doua întrebare, rolul Parlamentului European în aceste negocieri cu privire la CFM este esențial și este diferit uh, de cel din cadrul um, bugetului național. Cum vreți, deci, să abordăm lucrurile astfel încât să nu trebuiască să improvizăm pe parcurs, ci să ne pregătim în mod sistematic. Mulțumesc! Parlamentul este un partener deplin uh, un uh, colegislator uh, pe picior de egalitate cu Consiliul. Avem un cadru financiar multianual care durează până în 2020. Există și au existat dorințe de a spune că dacă Brexit se confirmă în 2019, atunci cadrul financiar ar trebui să fie scurtat sunt deschis, dar destul de reticent față de această idee. Specialiștii mei îmi spun că există riscuri considerabile. Conform jurisprudenței noastre, Comisia trebuie să vină până la sfârșitul acestui an cu propunerea sa privind următorul CFM. Împreună cu dumneavoastră trebuie să discutăm despre chestiunea unor șapte ani sau cinci ani. Aștept să aprofundăm acest subiect uh, în următoarele luni. Trebuie să vedem când anume vom veni cu această propunere, pentru că e clar, cu cât Brexit se va pe, produce mai târziu, va avea un efect asupra viitorului CFM. Este uh, o comisie tânără care va prezenta acest uh, este comisia de astăzi care va prezenta această propunere, dar um, o va pune în aplicare viitoarea comisie. Și în, prim, în uh, următorul rând, trebuie să începem uh, și negocierile cu Consiliul. Trebuie să avem așadar o, uh, o tranziție cât se poate de lină. Și cred că este o cultură la care ar trebui să ajungem cu toții. În ceea ce privește prezența, cred că pot să vă spun că cine mă cunoaște de la ITRE în ultimii șapte ani, de fiecare dată când Parlamentul a dorit să discute cu mine, totdeauna am fost disponibil și de multe ori eu însumi am propus să fiu invitat atunci când un subiect de care m-am ocupat era important pentru Parlament. Parole maintenant a Daniele Viotti. Mulțumim, are cuvântul acum Daniele Viotti. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, bună seara. Pentru că sunteți responsabili și pentru resurse umane, deja vi s-au pus câteva întrebări um, scrise legate de declarațiile pe care le-ați făcut dumneavoastră și pentru care v-ați și scuzat, de altfel e vorba de declarațiile cu privire la persoanele LGBTI. Dar um, eu um, aș vrea să aprofundez acest subiect, date fiind declarațiile dumneavoastră. În răspunsul dumneavoastră ați spus că veți adopta o comunicare cu privire la diversitate și la incluziune la um, aliniatul cu privire la LGBTI. Aș vrea să fiți puțin mai precis. V-ați gândit deja ce vreți să scrieți în această comunicare, care sunt acțiunile concrete, măsurile pe care vreți să le luați și aici eu mă refer în special la persoanele, la cuplurile de același sex care lucrează în cadrul instituțiilor și la persoanele transgender. Aș vrea ca această propunere să nu rămână un simplu anunț, ci chiar să se manifeste concret și să prezinte perspective concrete pentru colaboratorii noștri. Mulțumesc! Domnule deputat, știu că colega Gheorgheva a discutat cu dumneavoastră și colegii dumneavoastră despre numeroase rapoarte ale comisiei și vă voi spune toate promisiunile și toate calendarele stabilite de, de doamna Gheorgheva uh, vor fi respectate și voi finaliza inițiativele doamnei Gheorgheva în următoarele săptămâni și luni. Vă voi prezenta un calendar uh, care uh, va permite aducerea unei contribuții de bună calitate. În primul rând, uh, pentru a vă da doar uh, un exemplu, e vorba de punerea în aplicare a reducerii de 5% a personalului care trebuie să se realizeze până în 2017. E vorba de asemenea de extinderea personalului de conducere de sex feminin uh, în ceea ce privește nivelul intermediar și superior de management, pas cu pas, ca aceste obiective să fie atinse până în 2019. Același lucru e vorba și um, când vine, se aplică și când vine vorba de combaterea discriminării, fie, indiferent de cine e vorba. Și aici dorim să ne aducem contribuția. E vorba de um, raportul de care se va ocupa Olaf în acest an, uh, subiecte pe care le cunoașteți deja. Pot să vă spun că ce v-a promis colega Gheorgheva va fi respectat de mine. Merci. Le grup... Uh, Mulțumesc. Grupul meu uh, m-a însărcinat cu o întrebare pentru dumneavoastră. Uh, sunteți, ați fost de fapt uh, însărcinat cu bugetul pentru Bad-Württemberg. Și trebuie, în stabilirea bugetului, să vorbiți practic cu cetățenii. Dar problema este că, în ceea ce privește bugetul Uniunii Europene, această comunicare cu cetățenii este deficitară. Uh, în momentul în care apare o criză, trebuie să ne gândim, deci, la noi instrumente. Și tocmai de aceea s-a ajuns la acest concept de galaxie bugetară. Există miezul, uh, practic, uh, bugetul Uniunii Europene și apoi numeroase alte instrumente care formează o galaxie. Și ne-am gândit, uh, împreună cu doamna comisar Georgieva, la modalități în care am am putea să fim uh, mai clar mai preciși față de cetățenii noștri, în special în ceea ce privește bugetul. Cum vă gândiți la um, punerea în aplicare a acestor idei, mai ales că dumneavoastră, pentru Bad Württemberg, ar trebui să prezentați un buget um, ușor de înțeles pentru cetățeni? Domnule președinte, când am întâlnit pentru prima dată, mi-ați arătat uh, un grafic pe care l-am uh, privit așa cu, pe diagonală și care uh, viza uh, faptul că bugetul uh, și jurisprudența Parlamentului se află în centru, dar există un număr tot mai mare de fonduri fiduciare, de posibilități de sprijinire a dezvoltării, noi instrumente, de uh, diferite fonduri interguvernamentale care țin de diferite opțiuni de finanțare și care limitează um, competențele Parlamentului. Cred că putem discuta despre aceste subiecte la negocierile pentru viitorul CFM. Există întotdeauna momente când avem nevoie de instrumente externe de finanțare. Trebuie să fie însă un obiectiv pe termen mediu ca acestea să fie reinternalizate pentru că cred că am atins deja limita galaxiei noastre financiare și sunt uh, dispus să discut cu dumneavoastră despre anumite instrumente și anumite fonduri care pot fi repreluate în buget pe termen mediu, astfel încât dumneavoastră să puteți să uh, vă consolidați competențele politice și bugetare. Vă spun sincer, noi, în calitate de deputați și comisari, suntem prea puțini. Fiecare primar fiecare ministru regional, fiecare funcționar național trebuie să uh, își aducă o contribuție sporită ca uh, în acest fel avantajele bugetului european să fie transmise la nivel local, regional. E valabil pentru sindicate, pentru angajatori, pentru că prin bugetul european aducem o contribuție esențială pentru funcționarea pieței interne, pentru evitarea corupției, pentru concurență loială și așa mai departe. Iată de ce avem nevoie de mai mulți parteneri dincolo de instituțiile europene. Richard Ashworth. Mulțumesc, Richard Ashworth. Domnule comisar, Ați spus că sprijiniți agenda vicepreședintei Georgieva pentru un buget bazat pe rezultate, concentrat pe rezultate. Ați putea să ne spuneți um, în mod precis cum um, veți influența discuțiile cu privire la buget și la cadrul financiar multianual. Comisarul Georgieva a vorbit despre, practic, va avea un nou post care va implica responsabilități um, de gestionare a bugetului. Vreți să găsiți o persoană pentru acest post și când veți face acest lucru? Sunt uh, cât se, poate, cât se poate de disponibil să creez acest post și, în al doilea rând, această idee de a uh, lucra orientat înspre rezultate, un buget uh, axat pe rezultate, mi se pare foarte pertinent. Sunt convins că în acest fel putem uh, măsura eficiența investițiilor și cheltuielor. Raportul Monti discută de plus valoare bugetul european are sens acolo unde există plus valoare, unde la nivel european putem cheltui uh, în mod uh, mult mai eficient, uh, putem investi la nivel regional și național. Există argumente pertinente în acest sens și le putem apăra. Și Curtea de Conturi este un partener uh, de încredere pentru noi în acest sens. Am uh, discutat deja cu noul președinte al Curții de Conturi, mă voi întâlni cu dumnealui săptămâna viitoare. Rata erorilor este în continuare una semnificativă, însă completarea acestea prin analizarea performanței mi se pare uh, un echilibru, așadar uh, o soluție care, uh, de, o cale de mijloc uh, pentru viitor. Și vă spun, experiența dumneavoastră este cât se poate de vitală. Dumneavoastră ave- veniți din circumscripții, veniți, sunteți la fața locului, cunoașteți cum stau lucrurile cu investițiile prevăzute de uh, programele europene. Iată de ce contribuțiile dumneavoastră vor fi cât se poate de utile. Esteban González. Mulțumesc, urmează domnul Esteban González Pons. Mulțumesc, domnule Oettinger. Vă felicit pentru curiculul dumneavoastră care vă face un candidat bun pentru aici. Uniunea Europeană se confruntă cu multe provocări. E vorba de criza refugiaților. Criza refugiaților are consecințe bugetare. Iată de ce foarte multe agenții și foarte multe programe și-au schimbat bugetul de foarte multe ori în ultimii ani din această cauză. De aceea, iată, vă întreb, cum considerați dumneavoastră că este această influență a crizei a bugetare și a crizei refugiaților asupra bugetului? Și, în al treilea rând, cum să rezolvăm contradicția de a avea de fiecare dată o nevoie mai mare pentru criza refugiaților și totuși avem venituri din ce în ce mai puține. Mulțumesc. Cheltuielile pentru refugiați au fost pentru anumite state membre deja vizibile în ultimul deceniu. Spania 2008-2009, Lampedusa, Italia, deja a fost vizibilă în urmă cu 5 ani. Trebuie să constatăm așadar că noi toți și mai ales uh, statele membre care nu sunt la Marea Mediterană au identificat târziu amploarea acestui fenomen. Și vă spun, țara din care vin eu, cel mai mare stat membru, a înțeles târziu, prea târziu, că uh, aici e vorba de o contribuție solidară din uh, vara anului 2015, noi, Parlamentul, Comisia și Consiliul, cred că am acționat judicios și trebuie să continuăm pe această cale. E vorba înainte de toate de a asigura o protecție eficace a frontierelor noastre externe. Frontex a fost mult prea mic. Schengen și Dublin au fost uh, mai degrabă niște inițiative trecătoare. Trebuie să consolidăm resursele umane pentru protecția frontierelor externe. În continuare, acele state membre răspunzătoare de uh, prima perioadă și de înregistrare și gestiune uh, să uh, primească ajutor Grecia, de pildă, în ceea ce privește recepție, gestionarea cerilor de azil, nu poate face față acestora fără ajutorul Uniunii Europene. Același lucru e valabil și pentru Italia și pentru Bulgaria. Uh, în al treilea rând, dincolo de această sarcină urgentă a refugiaților, trebuie să ne gândim pe termen lung, până în 2020, să avem uh, uh, un plan pe următorii 5, 7, 8 ani, când acești refugiați trăiesc în uh, Niger, în Mali și mai departe, trebuie să aibă o perspectivă pe termen lung. Pe termen lung trebuie să consolidăm educația, infrastructura, trebuie să luăm o decizie de însemnătate și pentru viitorul Parlament. Trebuie să luăm astăzi decizii pentru că, în caz contrar, Parlamentul care vine va avea um, o sacină și mai mare. Mulțumesc, urmează Jens Geier. Vă mulțumesc, domnule președinte. În uh, această audiere am discutat deja de câteva ori despre revizuirea la jumătatea perioadei care urmează și S-au făcut deja anumite observații pertinente. Noi, ca instituții europene, Comisia, Parlamentul, ne aflăm în poziția uh, ca la întâlnirile decizive să nu avem ultimul cuvânt și am ajuns cu toții să cunoaștem situația în care statele membre negociază între ele, mai puțin uh, gândindu-se la ce ar trebui să aducă de fapt Uniunea Europeană și cum stau lucrurile cu finanțele în viitor, iar statele membre să găsesc în situația um, care doresc să-și îmbunătățească propriile plăți, fie că părăsesc Uniunea Europeană sau că contribuția acestora va fi redusă. Cum stau lucrurile cu resursele proprii ale Uniunii Europene, așadar, și cred că ar trebui să ne gândim deja la acest subiect fără a uh, afecta în niciun fel povara fiscală asupra cetățenilor. Nu am avut încă plăcerea de a citi raportul Monti, mi-ați luat-o înainte, însă mă bucur că aveți o apreciere favorabilă față de acest raport. Și am o întrebare. Ați înțeles, într-adevăr, că e vorba um, și doriți să vă asumați această îmbunătățire a resurselor proprii? și veți veni cu o propunere referitoare la resursele proprii. Foarte succint, da, tocmai așa stau lucrurile. Calendar, momentul este ideal, Uh, viitorul CFM trebuie prezentat în acest an de comisie. Este disponibil deja uh, raportul Monti, a fost de asemenea solicitat de Consiliu. Domnul Monti, ca uh, prim-ministru în trecut, a avut la Consiliu autoritatea adecvată, a fost o grupă la nivel, în, la nivel înalt de foști deputați, reprezentanți ai Consiliului, reprezentanți ai Comisiei, cred că trebuie să profităm de acest moment și nu e vorba de a impune mai multe uh, impozite contribuabilor, ci e vorba de o stabilizare a bugetului european și de o îmbunătățire a uh, resurselor pe care le avem de, la ora actuală, care sunt destul de unilaterale acum. Comisarii în țările lor și în domeniul lor de competență vor trebui să lupte, dar și dumneavoastră, deputații, uh, vă spun uh, foarte clar, mă bazez pe Martin Schulz ca membru viitor al guvernului german. Um, voi putea discuta cu dumnealui când va fi între Merkel și Schäuble și dacă și alte state membre mă vor ajuta, atunci uh, raportul Monti nu va rămâne uitat undeva la arhive. Și acum Paul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte Arciu. Și vă mulțumesc, domnule comisar Oettinger, dați-mi voie să vă felicit pentru activitatea dumneavoastră de până acum, vă cunosc deja de câțiva ani, iar la ITR întotdeauna ați fost la dispoziția noastră, ne-ați informat corect uh, și pe deplin, așa îmi închipui uh, un comisar și știm că bugetul înseamnă precizie, înseamnă să fie eficient. Iar noi, eh, în Parlamentul European, eh, apreciem aceste valori și am scos în evidență, de altfel, negocierile pe care le-am purtat, eh, de pildă Orizont 2020, agenda de cercetare este de absolută prioritate pentru noi, pentru că e vorba de noi locuri de muncă, competitivitatea națională, mai ales pentru IMM-uri. Am uh, creat proiectul COSME, și uh, vă rog să puneți în uh, aplicare măsurile propuse în acest sens, iar în uh, ultimul rând, Erasmus pentru tinerii antreprenori este unul din programele de succes. Acesta va fi internaționalizat acum, vom uh, stabili noi standarde noi standarde pentru tinerii antreprenori, vom crea în acest fel locuri de muncă, le vom permite tinerilor să acumuleze experiență nu doar în Europa, ci la nivel internațional. Cum uh, considerați că vor evolua oportunitățile în viitorul program cadru? Negocierile încep deja și cu revizurile la jumătatea perioadei. Cum credeți că vor evolua uh, cercetarea, IMM-urile și cum le veți integra între prioritățile dumneavoastră? În uh, bugetul european pe care îl cunoașteți foarte bine, rubricile 2, sunt uh, fundamentul structurii de sprijin a Uniunii Europene. La 1A, de altfel, se vorbește de o măsură deosebită, inovare, care a fost uh, creată în uh, anul trecut, Erasmus Plus, pentru tineri, programul pentru ocuparea tinerilor în ansamblu, programul de sprijin pentru IMM-uri și pentru întreprinderile startup și pentru cadrul de cercetare. În sectorul uh, digital, în ultimii ani, am uh, acumulat amplă experiență referitor la plus valarea pe care o poate aduce cercetarea europeană, fie că e vorba de uh, nanoelectronică, tehnologie cuantică, nanorobotică. Am discutat despre proiecte importante de interes comun european cu inițiativele noastre comune. Am creat instrumente excepționale care au creat uh, plus valoare și eficiența investițiilor. Niciun stat membru nu poate furniza toate acestea singur. Împreună cu industrie și cu partenerii privați vom reuși să facem um, toate acestea pentru a fi un uh, partener pe măsură, știți, uh, regiunea din care vin, sudul Germaniei. Uh, nu e marcată de mari concerne, ci e marcată de IMM-uri. Iată de ce e un subiect de care sunt cât se poate de apropiat. La parole Mulțumesc. Vladimir Mongauar, acum cuvântul. Vă mulțumesc domnule comisar. Vă mulțumesc de asemenea. Ocuparea tinerilor se numără printre prioritățile Consiliului și Parlamentului. La negocierile pentru bugetul uh, pentru anul 2016, la procedura de intermediere, nu am reușit uh, să obținem resurse suplimentare pentru angajarea tinerilor, deși deja de atunci era foarte clar că proiectul ne duse rezultate. Am ajuns apoi la o declarație comună în care am cerut statelor membre ca până în anul 2015 să prezintă eh, evaluarea acestui proiect, după care urma să ne decidem. Evaluarea a durat însă 10 luni în loc de 3 săptămâni, deși 3 săptămâni ar fi fost suficiente. În acest fel am irosit un an întreg. Evaluarea din uh, luna octombrie anului trecut a dovedit că proiectul a fost unul um, de mare succes. Șomajul în rândul tinerilor a fost redus cu o trăime după care am pus în aplicare acele 500 de milioane, deși Parlamentul European ceruse mai mult. Vă întreb acum, domnule comisar, ce planuri aveți pentru angajarea tinerilor pentru anul 2018 și pentru revizuirea CFM, astfel încât această prioritate atât de importantă să nu mai fie trecută cu vederea? pentru revizuirea CFM avem nevoie acum de acordul Consiliului, astfel încât uh, negocierile între Parlament și Consiliul să poată demara. Sunt uh, dispus, ca împreună cu colegele și colegii mei, cu argumente întemeiate, să dovedim Consiliului că Inițiativa de ocupare a tineretului și măsurile aferente sunt uh, cât se poate de eficiente și că au îmbunătățit situația pe piața muncii. Trebuie să continuăm cu această inițiativă, sunt cât se poate de sigur dacă privim piața muncii în cele mai diferite regiuni europene, înțelegem că ocuparea tinerilor este un proiect uh, care trebuie să rămână prioritar și în viitor. Nu se poate finaliza în 2020. Pot să vă spun că fiecare euro în plus va fi cheltuit judicios. Există argumente în acest sens și cred că Parlamentul poate să se impună în fața Consiliului. Mulțumesc. Doamna Sulin are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea introductivă. Domnule comisar, populismul este în creștere, extremismul de asemenea, în toată Europa. Vedem acum că sunt uh, noi tendințe de politică postrealistă E nevoie de dialog cu cetățenii europeni mai mult decât oricând. Programele Uniunii Europene, cum ar fi Europa pentru cetățeni, ca și programele din domeniul culturii și al mass mediei, joacă un rol cheie, pentru că le explică cetățenilor ce este Uniunea Europeană și ce poate să le aducă. Aceste programe stabilește o legătură sentimentală între Uniunea Europeană și cetățeni cum uh, vedeți viitorul unor programe cum ar fi Europa pentru cetățeni? Cum rezolvați contradicțiile dintre dorința de finanțare mai mare pentru aceste programe și realitate? Pentru că e vorba de cetățenie, de siguranță și nu sunt foarte multe rezerve. Vă mulțumesc! Einen Teil der von Ihnen o parte a programelor amintite de dumneavoastră au ținut de răspunderea mea în ultimii doi ani, și anume film, noi uh, medii și cultură. Celelalte dosare au ținut de competența colegului meu, Navracici. Cred că principalele fonduri uh, pentru coeziune, structură, pentru uh, dezvoltarea rurală și așa mai departe, uh, trebuie să fie în continuare, în continuare discutate la nivel european. Dacă, vrem, dacă avem capitale culturale europene, atunci cultura trebuie să fie un instrument, o competență a Europei. Iată de ce cred că aici, cu relativ destul de puține resurse, putem obține mult și multă înțelegere pentru Europa. Iată de ce uh, sunt dispus să discut cu comisiile de resort din Parlament și cu dumneavoastră despre experiența noastră și, dacă e nevoie, uh, Uh, să sprijinim anumite majorări. Nu e vorba de miliarde, ci uh, cu câteva milioane în plus uh, pentru fiecare program putem face multe pentru promovarea culturii, pentru ocuparea tinerilor și pentru inițiative cetățenești. Merci. Mulțumesc. Claire Mude are acum cuvântul. Vă mulțumesc. Sunt trei domenii de politică pe care Comisia le uh, subliniază în buget. Biodiversitatea, diferențele dintre cele două sexe, iar uh, problema aceasta a diferențelor dintre sexe sunt cele mai puțin dezvoltate. Biodiversitatea și schimbările de climă au mijloace specifice de finanțare și ele au fost aduse, au fost puse în aplicare pentru că Comisia a investit în uh, dezvoltare, dar investițiile în TAM, în timp și resurse pentru a aduce în prim plan diferențele dintre cele problemele legate de diferențe dintre cele două sexe, nu s-au bucurat de aceeași atenție sunteți angajat uh, să investiți pentru a pune la punct o, o metodologie specifică pentru bugetare în acest sens? Mulțumesc! Este evident că, din punct de vedere politic, e logic ca diferitele rubrici ale unui buget și diferitele programe să fie transversate de această dimensiune, dincolo de programe de cercetare, de dezvoltare și așa mai departe, să existe niște obiective Um, transversale. Acum vorbim de 20% dintre cheltuieli pentru uh, protecția mediului, dar nu e ușor. Când vine vorba de dimensiunea de gen și integrarea acesteia, avem cu toții o funcție de exemplu înainte de toate. Dacă privim structura personalului uh, comisiei, constatăm că majoritatea angajaților noștri sunt femei pe poziții precum secretare, asistente și așa mai departe, poziții de management inferioare. Acolo sunt uh, majoritare în uh, funcțiile uh, de administrație medie și superioară, prezența femeilor e undeva sub 30%. Iată de ce pragul de 40% este un obiectiv fundamental al Comisiei Juncker. În cadrul dreptului și jurisprudenței europene, facem tot ce ne stăm putință pentru a atinge acest obiectiv. Este un avantaj faptul că femeile sunt mai tinere decât bărbații în rândul angajaților uh, noștri. Au așadar 3 până la 4 ani în plus în câmpul muncii față de bărbați. Iată cum integrăm uh, dimensiunea demografiei uh, și cum aceasta vine în avantajul femeilor. Am discutat deja cu specialiștii, am purtat discuții uh, inițiale, nu am ajuns însă la un răspuns definitiv uh, obiectivele uh, transversale în bugetul european. Bineînțeles, dimensiunea de gen se numără printre acestea și vă spun concret, dacă întrebați pe mine, dacă doriți să-mi propuneți instrumente punctuale, le voi lua în calcul cu mare plăcere. Mulțumesc. Ianus Lewandowski are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule comisar, în ceea ce privește Eh, colegii Jens Geier și colegul de prea au pus deja întrebarea pe care doream să vă adresez și eu, dar am să o reformulez. Îmi aduc aminte din eh, momentul în care lucram împreună la comisie, abordarea dumneavoastră a fost cât se poate de pragmatică și realistă. Iar din această perspectivă, cât se poate de realistă, crezi că resursele proprii, aceste venituri ale Uniunii Europene pot fi reformate în profunzime? Uh, Știți că aceste inițiative nu au dat roade în trecut și eu am încercat. Poate aceste vremuri ale Brexitului oferă o șansă, am însă nevoie de un răspuns pragmatic și nu doar de gânduri bune. Raportul Monti nu reprezintă o garanție automată a unor venituri suplimentare. Venituri suplimentare au nevoie de o justificare cât se poate de solidă, uh, au nevoie de uh, contribuții cu caracter obligatoriu suplimentare la nivel european și presupun investiții suplimentare. Vă spun doar o idee. Atunci când migrația și protecția frontierelor și asistența pentru dezvoltare pentru evitarea refugiaților de mâine va deveni uh, o cheltuială suplimentară a Uniunii Europene, nu trebuie să se facă în defavoarea fondurilor structurale. Dacă statele membre sunt recunoscătoare pentru că acționăm la nivel european pentru a proteja frontierele, atunci uh, acesta poate fi un argument uh, util pentru a majora contribuțiile, fără ca în acest fel să uh, fie subminate influent, uh, inițiativele pentru cercetare, de pildă. Putem în acest fel majora bugetul european în interesul statelor membre și asiguranței acestora. În al doilea rând, raportul Monti prezintă toate posibilele noi resurse, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, taxele pe tranzacțiile financiare, impozitarea CO2, impozitarea energiei, uh, stabilizarea și clarificarea componentelor TVA și așa mai departe. Iar uh, așteptările mele sunt ca aceste inițiative să nu fie refuzate în totalitate. Am așteptări realiste ca uh, o parte din aceste propuneri vor fi acceptate de Consiliu și că vor deveni parte a legislației financiare a Uniunii Europene. Domnul Negrescu are acum cuvântul. Președinte, domnule comisar, Politica de coeziune reprezintă pentru multe state membre o prioritate, mă refer aici inclusiv la țările din estul Europei, și în consecință m-ar interesa, dincolo de ce am văzut în scris, unde lucrurile nu prea au fost exacte, care este opinia dumneavoastră cu privire la viitorul fondurilor de coeziune, atât pentru a doua jumătate a cadrului financiar multianual, cât și pentru următorul cadru financiar, și de asemenea ce propune să se întâmple cu fondurile care nu au fost accesate până acum care este perspectiva dumneavoastră și mai ales cum putem ajuta statele membre aflate în dificultate să atragă aceste fonduri. Dar pentru că fac referire la aceste lucruri, nu pot să ignor încă un aspect important. Mă refer aici la anumite afirmații pe care le-ați făcut în 2013 și citez aici din presa din Germania. În loc să combată criza datoriilor și pe cea economică, Europa celebrează umanitatea și se pozează într-un institut de educare pentru restul lumii. Îmi fac griji în privința unor țări care în principiu sunt aproape de neguvernat. Bulgaria, România și Italia. Mai spuneați că din punct de vedere economic Franța este zero pregătită pentru ceea ce ar trebui. Domnule comisar, mai credeți că aceste țări sunt neguvernabile? Evident că am o opinie diferită de cea pe care ați exprimat-o în 2013 și am datoria să vă solicit acum public să explicați aceste declarații și de ce nu o să le retrageți, pentru că în final veți gestiona bugetul Uniunii Europene și mai ales resursele umane care vin inclusiv din aceste patru țări despre care ați vorbit în 2013. Eu. Um, ich finde das... Cred că stabilitatea în statele membre la ora actuală e o preocupare. S-au uh, petrecut prea multe schimbări de guverne, există prea multe guverne instabile, guverne care nu pot acționa, guverne vulnerabile și la vremea respectivă uh, spuneam că sper ca Bulgaria să aibă în curând un guvern care poate funcționa. În ceea ce privește fondurile structurale, trebuie să folosim uh, flexibilitatea și reportarea. În continuare, ce am prezentat ca simplificare, um, orientări care pot să fie puse în aplicare imediat. La ora actuală, prevederile noastre pentru solicitarea fondurilor, pentru acele proiecte care pot fi finanțate din fondurile structurale, toate aceste reguli sunt foarte complexe. Dorim să sfătuim statele membre să-și consolideze personalul administrativ uh, care să fie pregătit în acest sens, dorim să oferim consiliere acestui personal administrativ, pot să vă spun că aceste uh, programe structurale vor fi necesare în continuare mulți ani, pentru că regiunile din Europa au nevoie de aceste programe, mic, cu mic și mare. Ca cineva care vine din Germania, care a finanțat uh, modernizarea uh, unor noi landuri din Germania după 90, uh, nu am fi reușit să facem modernizările pe care le-am făcut în Brandenburg, de pildă, fără fonduri din partea Uniunii Europene și uh, voi sprijini folosirea fondurilor structurale pentru regiunile care au nevoie în Europa. Urmează acum domnul Reimer Böge. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar. Ați spus pe bună dreptate că um, bugetul este rege. Iar la momentul respectiv, când am negociat tratatul de la am câștigat în acest sens și vă întreb acum în ceea ce privește această galaxie bugetară și um, externalizările Parlamentului uh, și anumite instrumente financiare sunt externalizate în ceea ce privește dezbaterea și negocierea privind prelungirea EFSI. Este un subiect uh, care va fi de interes pentru comisie și comisia ne va sprijini în acest sens. Uh, în al doilea rând, cred că știți că în această instituție se discută despre un raport din proprie inițiativă, nu a fost încă finalizat la Econ și la buget pentru bugetul zonei euro. Având în vedere viitoarea stabilizare necesară a euro, fără a dori să uh, excludem țările care nu sunt încă în zona euro, cum veți stabili bugetul pentru zona euro va fi un subiect care va determina și viitorul CFM. Vă mulțumesc! cum s-a prezentat deja, există momente în care putem și trebuie să creăm noi instrumente cât se poate de repede. Iar în vremurile crizei financiare, anumite țări s-au confruntat cu recesiune, anumite țări în continuare se confruntă cu recesiune. Iată de ce uh, argumentele pe care le-a prezentat președintele Comisiei pentru crearea EFSI, dezvoltat împreună cu uh, BEI și care rămân în continuare pertinente. Trebuie să consolidăm uh, bugetul din punct de vedere structural. Iată de ce cred că viitorul CFM, așa cum am discutat cu președintele Comisiei dumneavoastră, toate proiectele externe și fondurile externe, programele externe, vor trebui luate în calcul pentru o viitoare integrare. După părerea mea, până acum, FC a fost uh, bine structurat. Îi mulțumim colegului Katainen pentru îndrumare. Acesta a comunicat Parlamentului în ce stat membru, ce proiecte au fost realizate cu EFSI sau uh, au putut fi demarate cu ajutorul EFSI. Iar pentru mine e valabil uh, principiul că uh, bugetul include toate domeniile. Eu am fost 26 de ani reprezentant în Parlamentul Regional, m-am ocupat uh, mai degrabă de administrație, întotdeauna vă stau la dispoziție, mă puteți privi ca partener atunci când e vorba de Uh, dreptul de decizie al Parlamentului în uh, ceea ce privește bugetul sau și în ceea ce privește venituri și cheltuieli la nivel european. Parol e... Domnul Rubia are cuvântul acum. Doamna Rubia, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord că uh, Banca Europeană de Investiții este un partener fundamental al Uniunii Europene și este din ce în ce mai prezentă în executarea politicilor europene. Cu noul plan Juncker și cu multe alte atribuții pe care le-a primit. Totuși se pare că, de fapt, Comisia încearcă să recupereze parte din gestiunea atribuită BEI și a propus ca mandatul extern al BEI să uh, Uh, recupereze fondul de garantare și în același timp în ceea ce privește planul pentru Africa. Consiliul nu a acceptat propunerea și trebuie să negocieze cu Parlamentul. Vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră despre recuperarea administrării fondului de garanție din, dinspre Comisie. Credeți că Parlamentul trebuie să se lupte pentru această poziție și să contrapună poziției Consiliului? Mulțumesc! Mir sind äh, viele Mitarbeiter ähm, der EIB in Luxemburg und viele in den General. Sunt foarte multe persoane care lucrează la direcțiile generale ale Comisiei și cunosc pe foarte mulți dintre ei. Și mulți lucrează pentru Parlamentul European la Luxemburg și am foarte bună părere despre ei. Uh, în ce privește cunoștințele bancare și calculele și calculele legate de infrastructură. Comisia are foarte multă experiență în ceea ce privește punerea în aplicare uh, la modul colectiv a proiectelor de infrastructură împreună cu statele membre. Deci, în ce privește FC și alte chestiuni asemănătoare, nu se pune problema uh, sau-sau, uh, ori BEI, ori uh, Comisia. Amândouă trebuie să stabilească un parteneriat și asta este cea mai bună cale pentru a face pași înainte. Dar trebuie să spunem foarte clar că dacă BEI își asumă responsabilitatea, asta nu înseamnă că nu se pot exercita controle democratice. La Parlamentul European Aici e vorba de o răspundere eh, colectivă pentru câteva zeci de milioane de euro din planul Juncker, deci e nevoie de transparență. Dar răspunderea comună a BEI-ului ne va îmbunătăți activitatea la Comin. Domnul Siegfried Mureșan are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru răspunsuri. Vă mulțumesc pentru poziția clară pe niște chestiuni privind resursele proprii și viitorul CFM. Uh, contăm pe dumneavoastră să considerați că Parlamentul este colegiuitor, că e serios și să putem colabora în chestiunile bugetare. În primul rând, au uh, evoluat instrumentele financiare în ultimii ani, inclusiv prin FCI, și au devenit uh, instrumente de investiții. Dar sunt și foarte multe state în Uniune care nu pot accesa instrumentele financiare pentru că au o piață financiară mai puțin dezvoltată. Se întâmplă, eu știu, de exemplu, că piețele financiare de la București și de la Sofia sunt mai puțin dezvoltate decât la Frankfurt și la Paris cum considerați că se va realiza un uh, echilibru între instrumentele financiare și granturi în viitor? Grupul nostru susține acordarea gratuită a unor bilete de tren tinerilor care au împlinit 18 ani. Veți lansa un proiect pilot în acest domeniu. Ce părere aveți despre acest proiect? și care considerați că, sunt, că este viitorul unei asemenea proiect de a oferi bilete de tren gratuite tinerilor care au împlinit 18 ani? Mulțumesc! Mulțumesc! Comisia și BEIU analizează aceste granturi pentru proiectele din statele membre și din anumite regiuni. Nu știm, nu ne putem asigura că avem o distribuție exactă pe cetățean. Ne gândim și din perspectiva băncii. Dar nu ne vrem să ne confruntăm cu o situație în care un stat membru beneficiază foarte mult și altul aproape deloc. Nu vrem să apară aceste diferențe structurale. Deci BEI are o răspundere aici și trebuie să ne gândim și la Uniunea Pieței și la Uniunea Bancară. Dacă nu avem o Uniune Bancară într-o piață așa cum ar trebui să fie, atunci regiunile și sectoarele bancare o să fie unele mai conservatoare, altele mai slabe, altele mai precaute. Trebuie să ne asigurăm că pot investi și că există garanții acordate de Comisie și de BEI Sigur, activitatea comisiei uh, este de a colabora cu autoritățile naționale și regionale prin diferite fonduri și programe de finanțare și prin conștientizarea mai mare a posibilităților existente. În ceea ce privește biletele de tren gratuite, există mobilitate, libertate de mișcare, există Erasmus, și tinerii folosesc aceste posibilități. Cred că e foarte bine pentru, și pentru mediu și pentru toată lumea dacă tinerii au uh, posibilitatea de a folosi trenurile fie gratis, fie la prețuri foarte mici. Cred că aceste proiecte vor avea succes, dar nu în detrimentul investițiilor, ci pe lângă ele. Mulțumesc! Mulțumesc colegilor din Comisia pentru Buget, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule comisar, pentru răspunsuri. Acestea fiind spuse, doamna Gresle o să ia acum, să preia președinția. Gratulire! Mulțumesc, vă felicit. Sunteți la fix în ceea ce privește timpul. Primul în ordinea colegilor este domnul Savama, trei minute, vă rog. Dear Commissioner, I was going to ask. Domnule comisar, um, aș vrea să vă întreb um, despre punerea în aplicare concretă a bugetului um, care se concentrează pe rezultate. Domnul Ashford însă a pus această întrebare deja. Dar cred că nu ne-ați oferit un răspuns concret și tocmai de aceea vă voi adresa din nou această întrebare. Care vor fi principalii dumneavoastră pași concreți pentru a vă asigura că această inițiativă este pusă în aplicare? Apoi, aș mai avea o întrebare legată de acuratețea datelor um, raportate de statele membre. În raportul anual, Curtea de Conturi spune mereu că s-au identificat numeroase erori la nivelul uh, statelor membre și că acestea ar fi putut fi prevenite dacă Comisia s-ar fi folosit de toate mijlocele pe care le are la dispoziție. Ce veți face pentru a îmbunătăți această situație? Domnule comisar. Deci, Permiteți-mi să vă dau un exemplu din sectorul energiei. Atunci când mecanismul conectarea Europei și finanțarea uh, unor uh, proiecte de infrastructură transfrontaliere pentru gaz sau curent, sau când uh, capacitățile de stocare aferente care erau incluse în inițiativa modernizării uh, rețelei noastre energetice, trebuia să cheltuim 9,1 miliarde de euro. Trebuie înainte de toate să definim obiectivul, de pildă integrarea tuturor statelor membre pe piața gazului și a energiei, evitarea situației ca uh, un stat membru să primească gaz dintr-un stat terț doar, diversificarea surselor de aprovizionare și, în cele din urmă, reducerea prețului la gaz. În acest exemplu, Letonia, Estonia și Finlanda, chiar și Polonia, nu pot spune că politica pe care am promovat-o eu de diversificare a surselor și a conductelor uh, nu a fost favorabil, astfel încât să nu existe monopol în, uh, sau concurența să fie afectată în acest sector. În acest fel, prețurile s-au aliniat la prețul mediu european. Trebuie ca uh, în cazul tuturor programelor de investiții sau de sprijin, să definim foarte clar obiectivele pe care dorim să le atingem și să ne raportăm la acestea. După care să ne întrebăm dacă, din punct de vedere al costurilor, am acționat eficient. Da, uh, a fost mult mai uh, ieftin să acționăm la nivel european decât să acționăm la nivelul uh, unor 28 de state membre. Pot să vă spun în sectorul energetic și digital foarte clar că așa a fost. În al doilea rând, transparența deplină a Comisiei, simplificarea orientărilor noastre și consultare îndeaproape cu statele membre care în multe domenii sunt răspunzătoare pentru punerea în aplicare împreună cu noi. Colega Iala Zender, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Domnule Oettinger, aș dori să mă refer uh, la cele două șosele care sunt esențiale pentru țara dumneavoastră. Sunteți numit pentru buget și pentru negocierea bugetului viitor al Uniunii Europeană. Dumneavoastră ați vorbit de multe ori că pentru Portugalia și Spania uh, E nevoie de amenzi care ar fi retras milioane și milioane de după toate sacrificiile pe care le-au făcut aceste țări. Colegii comisari erau hotărâți să nu se stabilească sancțiuni, dumneavoastră ați insistat, firești în ziarele germane. De aceea vreau să vă întreb ca spaniolă, ca parlamentar spaniol, care este preocupat de reacțiile uh, Uh, pe care le-au avut cetățenii spanioli uh, la cele spuse de dumneavoastră, ce argumente aveți să nu se mai întâmple așa ceva și dumneavoastră nu veți mai acționa în acest fel. Mulțumesc. Comisar, bitte. Domnule comisar, vă rog. În ceea ce privește politica bugetară a statelor membre, cred că trebuie să avem grijă ca Uniunea Europeană să nu divizeze zona euro. Vedem cum uh, în zona euro Comisia poartă răspunderea pentru respectarea regulilor din uh, diferite motive a fost criticată. Eu, ca reprezentant al Comisiei, am fost criticat, am primit critici din Spania și Portugalia și am primit uh, critici tocmai pentru argumentele contrare din Germania, Polonia și alte țări. Aici, uh, comisia, fiecare comisar trebuie să facă tot ce stă în putință pentru a evita această diviziune. Dar uh, vă rog, vă cer înțelegerea pentru că trebuie să respectăm deja normele prevăzute la pachetul celor șase măsuri, două măsuri, Maastricht și așa mai departe. Nu le putem ignora. Colegul Kölber a uh, întrebat pe bună dreptate dacă renunțăm la toate regulile. Uh, Eh, iar această poziție se întâlnește în multe state membre. În același timp, însă, am cel mai mare respect față de îngrijorarea dumneavoastră. Însemnătatea unor eh, programe structurale pentru state precum Portugalia sau Spania mi este cât se poate de cunoscută. Văd eh, care sunt investițiile făcute și știu că în multe țări, fără programele de investiții la nivel european, nu s-ar întâmpla nimic. Vă spun foarte clar, nu sunt reprezentantul guvernului german în cadrul comisiei. Sunt un comisar european, da, născut în Germania, vin din Germania, însă am o răspundere la nivel european, uh, unde Spania este la fel de importantă ca orice alt stat membru, iar Germania nu joacă aici un rol excepțional. Next auf der list is the... Urmează colegul Cerneschi, vă rog. Uh. Mulțumesc, um, doamna președinte, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Am o întrebare. Una din unitățile Parlamentului European uh, a făcut un studiu cu privire la finanțarea ONG-urilor, uh, finanțarea părților uh, din, din părți terțe. Și s-au analizat uh, în acest studiu granturile, iar um, feedback-ul um, a fost împărtășit și de um, alte părți interesate. Am încercat să primim date și de la FTS, care sunt planurile dumneavoastră pentru îmbunătățirea acestui sistem și în uh, când doriți să luați aceste măsuri. Mulțumesc. Regierungsorganisationen sind Teil unserer ONG-urile fac parte din societatea noastră civilă, fac parte din angajamentul nostru civil și cetățenesc. Sunt, cred eu, o completare importantă, demnă, a Parlamentului, Comisiei și Consiliului um, și a instituțiilor sale principale. Iată de ce eu uh, la, la orice nivel, la nivel național, regional, european, am uh, dovedit întotdeauna cel mai mare respect față de angajamentul acestor organizații. Iar uh, sprijinirea lor uh, și din bugetul european mi se pare corectă. Invers, așa cum se aplică pentru orice program de sprijin, indiferent cine este beneficiarul, Comisia trebuie să să recurgă și la um, Comisia de Control Bugetar, um, la Curtea de Conturi, OLAF și așa mai departe. Așadar, cu sprijinul acestor uh, entități să facă tot ce stă în putință pentru a evita frauda. Aici trebuie să acționăm zi de zi dar nu cred că e un subiect care vizează doar ONG-urile, ci cred că este un subiect care vizează orice inițiativă de sprijin. Trebuie să fim consecvenți în acest sens, fără a discrimina pe nimeni și respectând pe deplin activitatea ONG-urilor. Colegii Ali, bitte. Colegul Ali, vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar Oettinger. Una dintre principalele provocări cu care se confruntă statele membre în folosirea fondurilor europene este um, simplificarea. Tocmai de aceea avem nevoie de această simplificare pentru reducerea poverii administrative. Suntem într-o perioadă importantă a punerii în aplicare a CFM-ului, așa că avem și de rezolvat probleme importante și de aceea apreciem angajamentul dumneavoastră de a pune în aplicare um, propunerile făcute de comisarul precedent de a continua măsurile pentru eficientizarea implementării bugetului european și pentru creșterea credibilității Uniunii Europene. Rezultatele sunt în general pozitive, însă planul trebuie să fie reconfigurat, cadrul financiar multianual. Ce părere aveți despre introducerea unor proiecte europene majore pentru în beneficiul statelor membre. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unor probleme legate de punerea în aplicare a CFM-ului. De multe ori, de exemplu, creditele bugetare pentru 2017 sunt foarte mici deoarece au existat amânări uh, de plată până acum și care ar putea fi complicațiile majore care s-ar putea manifesta pentru bugetul Uniunii Europene, în special în contextul Brexitului. Mulțumesc! Domnule comisar, vă rog, în ceea ce privește toate programele de sprijin la orice nivel, trebuie să păstrăm echilibrul între simplificare, eliminarea birocrației, Um, mecanism mai simplu de solicitare și evitarea unei utilizări greșite, evitarea unei uh, lipse a eficienței sau unei eficiențe deficitare. Și acest lucru se aplică mai ales nivelului european. Um, programele de sprijin la nivel local uh, nu sunt tocmai un subiect uh, ușor. Putem vorbi de pildă de un program pentru tineret uh, în comunitatea locală, însă există proiecte și nivele de administrație mult mai complexe, pentru că există 28 sau chiar mai multe culturi administrative care vizează și uh, calcularea și evaluarea programelor. Uh, în trecut, în țara mea, am auzit întotdeauna din partea agricultorilor că nu uh, pot face față solicitărilor uh, prevăzute în uh, mecanismul de cerere de sprijin în sectorul agricol. Pentru că, spuneau ei, un agricultor trebuie să fie pe teren. Acum avem diferite programe agricole, iar prin uh, ecocondiționalitate uh, impunem niște condiții foarte clare în interesul naturii, a mediului înconjurător în cele din urmă, iar lucrurile nu se simplifică. Întotdeauna trebuie să uh, găsim echilibru, uh, de pildă, între anumite simplificări aduse actualului CFM, însă, pe de altă parte, e nevoie de un anumit efort administrativ pentru că contribuabilii se așteaptă ca aceste fonduri să fie cheltuite judicios, fără uh, corupție. Urmează colegul Denis de Jong. Mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Una dintre întrebările Comisiei de Control Bugetar este cum veți aborda problema lobby-ului. Ați avut um, șase reuniuni cu lobbyiști din partea unor um, companii foarte mari și ați avut și reuniuni cu reprezentanți ai uh, ONG-urilor um, și ai societății civile, dar majoritatea au fost uh, lobbyiști. Problema cu care ne confruntăm uh, de cele mai multe ori este că fondurile uh, pe care le primesc uh, grupurile de uh, lobbyiști sunt mult mai mari decât fondurile care le sunt acordate ONG-urilor până la urmă. Cum doriți să abordați uh, această problemă? În cadrul unui grup de experți, de exemplu, s-a spus că ar trebui să existe o compensare a costurilor și mă întreb dacă sunteți pentru această idee, domnule comisar. Ich habe in den letzten sieben Jahren în ultimii șapte ani M-am întâlnit cu mulți reprezentanți ai organizațiilor societății civile, ONG-uri, la nivel european, național, regional. Am purtat discuții cu acești reprezentanți și cred că în finanțarea acestora văd foarte clar că niciodată finanțarea insuficientă nu a făcut obiectul uh, dialogului cu acești reprezentanți. Acum, dacă discutăm despre noua economie digitală, nu puteți dovedi. Există multe solicitări de dialog înaintate de reprezentanții IMM-urilor, uh, sindicatelor, uh, a diferitelor asociații. În anumite state membre, reprezentanții um, unor societăți de nivel mediu discută despre antreprenoriat. De multe ori sunt invitat în multe state de trei la 30-40 de întâlniri pentru a uh, informa reprezentanții acestor organizații referitor la revoluția digitală. Pentru că trăim în vremuri de revoluție, iar Europa este prinsă la mijloc între Asia și Statele Unite. Uh, nu mai e vorba de revoluția post-industrială, e vorba de locuri de muncă, locuri de muncă pentru tineri, pentru viitoarea generație. Noi, la comisie, de pildă, ne limităm anual locurile de muncă cu 1%. Locuri de muncă create duc la o îmbunătățire a infrastructurii, creează noi locuri de muncă la rândul lor și avem nevoie de acest lucru în toate statele membre. Vă rog, înțelegeți-mă, port discuții cu reprezentanți ai economiilor pentru a uh, contribui la crearea de noi locuri de muncă, pentru a atrage investiții în Europa. E în avantajul uh, europenilor. Am purtat uh, discuții cu Cuveitul, cu Alibaba, Hewlett Packard și așa mai departe. Uh, pentru a promova uh, sectorul digital european, pentru a convinge asiaticii, de pildă, de cât de atrăgător este sectorul digital european. Și credeți-mă, fiecare ministru al economiei face exact la fel. Fie că e social-democrat, fie că e liberal, fie că vine din Partidul Verzilor, iar în Germania există uh, foarte mulți verzi. Credeți-mă, procedează în tocmai la fel pentru a prezenta cât de atrăgătoare este economia europeană. Urmează colegul Iavam. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, din 2014 v-ați întâlnit uh, cu Deutsche Telecom uh, de mai multe ori. Aveți um, unul dintre lobbyurile cele mai puțin echilibrate din istoria acestei comisii și aveți o interpretare destul de dubioasă a nevoii de transparență. Uh, Um, acest uh, lucru a arătat uh, faptul că dacă nu vi se cere, nu dați uh, informațiile necesare. Și eu mă întreb, eu vreau să spun că istoria dumneavoastră personală nu garantează angajamentul vis-a-vis -vis de transparență și transparența lobby-ului este un element cheie pentru încrederea cetățenilor europeni în instituțiile europene. Astfel aș vrea să vă întreb care sunt măsurile concrete pe care doriți să le puneți în aplicare pentru a rezolva lacunele în ceea ce privește regulamentul lobby-ului. Uh, de exemplu, faptul că ați schimbat acest regulament la cererea unilaterală nu este un lucru bun. Și aș vrea să știu dacă încălcările potențiale vor fi sancționate sub supravegherea dumneavoastră. Domnule deputat, în ceea ce privește trecutul meu personal, vă rog, dacă îl întrebați pe colegul dumneavoastră, Reinhard Bütikofer, acesta mă cunoaște, Uh, din 1994 cu punctele mele forte și slăbiciunile mele, am și eu slăbiciuni, dar este un martor uh, și uh, un, o persoană care poate să judece în ceea ce privește competența mea profesională. A fost ani întregi cu mine în Parlamentul Regional și mă poate evalua cât se poate de pertinent. În al doilea rând, în ceea ce privește competența mea și domeniul de care m-am ocupat s-a numărat și infrastructura digitală, um, banda largă, telecomunicațiile. Este un domeniu uriaș. Infrastructura digitală în Europa nu e tocmai strălucită. Pe drumul spre societatea gigabit am nevoie și de telecomunicații, de toate, de toate societățile, um, jucători la nivel european, național, regional, local. Atât uh, jucători care uh, s-au afirmat deja, cât și nou veniți. Iată de ce m-am uh, întâlnit în mod frecvent cu reprezentanții ai societăților de telecomunicații, iar uh, rezultatul acestor discuții a fost uh, integrat în activitatea mea. Am prezentat pachetul uh, pentru telecomunicații, a fost un pachet prezentat în luna septembrie acest, a anului trecut. Și nu putem tocmai desfășura această muncă fără implicarea sectorului. Trebuie să valorificăm competențele și cunoștințele sectorului. Digitalizarea economiei Um, și investiții considerabile. Vorbim, de pildă, de uh, um, 500 de miliarde de euro care trebuie investite în fibră optică și nu putem face acest lucru fără mediul de afaceri. Iată de ce a fost întotdeauna foarte important pentru mine să discut cu reprezentanții acestor societăți și nu mi s-a părut niciodată un dezavantaj. Așa mi înțeleg eu activitatea ca comisar pentru economia digitală avem o, o mică problemă cu timpul de intervenție pentru că a fost prevăzut inițial 3 minute. Urmează colegul Vali pentru FDD, nu-l văd în sală, dorește cineva să intervină la locul dumnealui. Se pare că nu, atunci trecem la colegul Șterșkovski, vă rog. Děkuji, pane komisaři. Doufám, že vás má otázka tolik nerozčílí, jak otázka... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, sper că Întrebarea mea nu vă va irita la, mult, la fel de mult ca întrebările antevorbitorilor mei. Eu sunt membru al Comisiei pentru Control Bugetar. Anumite instituții nu doresc să coopereze când vine vorba de auditul procedurii de descărcare de gestiune. De exemplu, Consiliul European a evitat foarte mult discuțiile cu privire la auditul asupra instituțiilor europene, iar acest lucru este văzut cu ochi critici de cetățenii europeni, deoarece consideră că instituțiile europene nu sunt suficient de transparente. Predecesoarea dumneavoastră a promis că va rezolva această problemă și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră veți continua măsurile în acest sens. Și aș vrea să vă mai pun um, o întrebare care a fost de altfel adresată și de câțiva antevorbitori de-ai mei. Uh, veți pregăti un uh, nou uh, buget. E vorba de cadrul financiar uh, multianual 2021-2028. Aș vrea să știu dacă veți include în acesta noile tehnologii și um, securitatea cibernetică. Mulțumesc! Da. Domnule deputat, e clar, în societatea democratică fiecare reprezentant democratic trebuie să fie aproape de cetățeni, indiferent că reprezintă Parlamentul sau Consiliul sau Comisia. În caz contrar, nu putem lucra în mod durabil pe termen lung. Democrația are nevoie de uh, sprijinul cetățenilor. E clar, se pot face multe îmbunătățiri. Comisia la ora actuală verifică unde putem face aceste îmbunătățiri în uh, comunicare, în uh, media, în conferințele noastre, în felul în care ne prezentăm activitatea în parlamentele naționale și așa mai departe. Întotdeauna am afirmat că în ceea ce privește eforturile noastre, prezența comisarilor la fața locului, instituțiile europene Uh, nu trebuie să aibă nimic de recuperat față de instituțiile regionale sau locale. Iar transparența Europei este uh, mult mai mare decât la orice alt nivel. Niciun ministru al unui stat membru acționează atât de transparent așa cum facem noi. Și există o problemă. Raportat la numărul uh, de locuitori, există puțin deputați, iar un comisar din fiecare stat membru mm, nu e prea mult. Avem nevoie și de parteneri. Ideea europeană trebuie să se sprijine uh, și pe primari, pe reprezentanți regionali și naționali care să poată comunica activitatea noastră. Iar în ceea ce privește CFM, pot să vă spun că am uh, convingerea fermă că sectorul eh, inovării, sectorul cercetării poate reprezenta o plus valoare pentru Europa, iar acolo trebuie să ne sporim eforturile în următorii ani. Urmează colegul Gaier. Vă mulțumesc. În eh, Comisia de Control Bugetar, uh, suntem uh, deosebit de îngrijorați în ceea ce privește numărul uh, erorilor referitoare la procedura de control bugetar și cum poate fi diminuat acest număr. Cred că e un lucru care se înțelege de la sine, e vorba de legitimarea, e, vorba de un punct care poate determina legitimitatea instituțiilor europene nu vrem uh, să alimentăm, uh, să aducem apă la marea euroscepticilor, fie că e vorba de o greșeală de formă sau nu, întotdeauna se face echivalență, greșeala înseamnă fraudă, înseamnă bani luați de la buget. Trebuie să ne gândim cum putem diminua rata erorilor. Există domenii în execuția bugetară, în dezvoltarea regională și politica regională care înregistrează deja, e bine cunoscut, o rată considerabilă a erorilor. Iar raportul Curții de Conturi sublinează acest lucru în fiecare an pentru că statele membre uh, nu folosesc informațiile de care dispun. Iată de ce nu pot elimina erorilor în erorile în domeniul lor de competență. Și vă întreb, ce veți face pentru a modifica această stare a lucrurilor? Domnule comisar. În ceea ce privește activitatea Comisiei de Control Bugetar, cred că E un domeniu care presupune un volum important de informații și uh, vă rog să continuați ca până acum. Asta în primul rând. În al doilea rând, rata erorilor. Este pe drumul cel bun. 3,8%, mai bine de, mai puțin decât 4,4%. Trebuie să continuăm pe acest făgaș. În continuare, erorile se întâmplă. Eroare nu înseamnă neapărat fraudă, nu înseamnă corupție. A greși e omenește. Iată de ce este foarte important să corectăm uh, aceste greșeli și să menținem rata erorilor sub 2% sau chiar să o diminuăm și mai mult, un pas ulterior. Trebuie să continuăm uh, colaborarea noastră cu Curtea de Conturi am purtat deja o discuție inițială cu noul președinte, iar completarea politicii pentru uh, diminuarea rata erorilor mi se pare o bună abordare și în ceea ce privește sporirea uh, acceptanței față de politica bugetară europeană. Negocierile aferente au fost deja inițiate și procurorul european va acționa în interesul contribuabililor europeni. Cred că toate aceste instrumente trebuie să ne ajute să progresăm. Iar, după părerea mea, în ceea ce privește bugetul agricol, am progresat mai mult decât în cazul fondurilor structurale. Colegul Cearneschi a dat înapoi uh, timpul uh, grupului său. Urmează doamna Labaiova. Thank you very much, Madam Chair. Dear Mr. Mulțumesc, uh, doamna președinte. În primul rând, anul uh, fericit, domnule comisar. Văd că unii dintre colegii mei uh, au început anul cu o dispoziție foarte bună, deoarece au chef de glume v-au um, cerut um, răspunsuri concrete, însă eu nu am auzit foarte multe răspunsuri concrete, așa că aș vrea să revin la anumite întrebări. De exemplu, un aspect foarte drag uh, nouă comisiei noastre. Ați spus că sprijiniți activa bugetului care se concentrează pe rezultate. Ați menționat progresul uh, făcut și um, impactul pozitiv pe viitor asupra bugetului Uniunii Europene și asupra părților uh, interesate. Însă nu cred că că ați menționat două elemente cruciale. În primul rând, guvernanța acestei inițiative și continuitatea sa. Ni s-a promis uh, o guvernanță a acestei inițiative, un uh, consilier uh, foarte mm, puternic care să conducă această inițiativă. Dar unde este această persoană, persoana pe care o așteptăm? Și mai mult de atât, cum veți păstra continuitatea cu măsurile luate de predecesoarea dumneavoastră, care sunt pașii concreți pe care vreți să îi faceți? faceți. Și a mai fost o întrebare la care nu ați răspuns pe deplin. Când uh, colegul meu a vorbit despre avionul personal, uh, uh, dumneavoastră nu ați răspuns și vreau să știu dacă veți veni cu o propunere concretă cu privire la utilizarea avionurilor personale și haideți să nu facem glume, ci să dăm răspunsuri concrete. Domnule comisar, vă rog. În ceea ce privește acel al doilea punct, am, o, am prezentat deja o justificare cât se poate de detaliată și am răspuns în scris la întrebările deputaților și uh, întrebările comisiei. În primul rând, bugetul concentrat pe rezultate. De pildă, um, dacă ne gândim la sectorul energiei, știm cum stau lucrurile în anumite state membre în ceea ce privește sectorul gazului, cum, există, cum au existat monopolul, cum au existat, de pildă, suspendări la livrare, mă gândesc aici la statele baltice, și se spune că ar trebui să existe mai mult decât un furnizor. Concurența înseamnă mai mulți furnizori, mai multe uh, canale de livrare, mai, o capacitate de stocare mai mare. Uh, iar iată de ce statele Baltice, Finlanda au nevoie de finanțare din partea Uniunii Europene. Se spune că trebuie să sporim securitatea energetică. În al treilea rând, prețul european pentru gaz trebuie aliniat la uh, prețul pieței europene. Trebuie să, continu- să construim, de pildă, un gazoduc sau un terminal LPG. Uh, putem discuta la nesfârșit despre capacitatea de stocare și așa mai departe. Însă, prețul uh, gazului uh, în piața europeană s-a aliniat la prețul mediu? Există mai mulți furnizori, există mai multe surse, mai multe gazoducte, da sau nu? Iar uh, în acest fel vom putea, dacă răspundem la aceste întrebări, vom putea să spunem dacă proiectul a fost unul de succes sau nu și răspunzător este pe lângă uh, comisarul de resort, fiecare comisar în sectorul său, fie că e vorba de promovarea culturii, fie că e vorba de promovarea IMM-urilor, pentru promovarea infrastructurii, pentru ocupare, pentru dezvoltare și așa mai departe. Iar în cele din urmă, dumneavoastră sunteți cei care controlează aceste eforturi și pot să-mi închipui că la negocierile pentru buget puteți formula obiective, uh, rezultate uh, pe care să nu le determine doar Comisia. Parlamentul uh, este cel care aprobă aceste resurse în cele din urmă. Doamna Gresle intervine împreună, continuă domnul uh, comisar, putem să uh, atingem aceste obiective și să le evaluăm împreună. Iar cred că colega Gheorgheva s-a aflat doar la început și putem aprofunda această abordare prin următorul CFM. Colegul Ashford de la ECR, vă rog. Uh, commissioner, uh, with... Domnule comisar, observăm că a crescut uh, atitudinea anti-structura, uh, uh, anti-autorități și acest lucru se vede în voturi. Foarte mulți cetățeni consideră că structura europeană este mult prea izolată și că nu lucrează pentru ei. Se pare că anti-europenii au argumentele cele mai bune pentru cetățeni. În calitatea dumneavoastră de comisar, ați putea să aveți o influență enormă în reconectarea Europei cu cetățenii săi. Aș vrea să știu ce, ce măsuri concrete veți lua în acest sens. Domnule comisar, vă rog. În ceea ce privește promovarea proiectului european, există domenii de competență dincolo de buget și, într-adevăr, și în politica financiară doresc să vă spun că există numeroase proiecte care uh, pot fi gestionate mult mai eficient la nivel european, în uh, domeniul cercetării, de pildă. Sau un alt exemplu. Am pregătit un uh, program pentru calculatoarele la nivel înalt. În anii 80, 90, 7 din Uh, cele 10 uh, procesoare cele mai competente, cele mai puternice din lume erau în Europa. Acum uh, nu mai stau așa lucrurile. Nu vrem sute de supercomputere în fiecare regiune, ci vrem ca două, trei să fie disponibile pentru institutele noastre de cercetare. Iată de ce e logic să punem la dispoziție mijloace europene care sunt cofinanțate de statele membre și în acest fel avem trei supercomputere în Europa, însă la dispoziția întregii Europe. Tocmai, în tocmai doresc să dovedesc și în alte domenii că țin cont uh, de principiul subsidiarității. Dacă se fac cheltuieli la nivel european, trebuie să existe o justificare europeană. Poate că e vorba de solidaritate, poate că e vorba de eficiență, poate că e vorba de uh, adecvarea condițiilor de trai în Europa. Trebuie să ne gândim că pentru fiecare euro pe care îl cheltuim trebuie să existe o justificare pertinentă pe care o putem prezenta contribuabililor și le putem spune de ce acest euro se cheltuiește la nivel european sau și de ce nu se cheltuiește, de pildă, echivalentul în cenți la nivel național. Doamna Schmidt. Vă mulțumesc, domnule comisar. În uh, răspunsul dumneavoastră referitor la planurile de dezvoltare pentru Fondul European de Dezvoltare, că în elaborarea viitorului CFM veți discuta și de orientarea post-2020 acestui fond. Întrebarea mea, nu uh, ar fi poate mai folositor să discutăm deja de acest lucru și cât se poate de repede să avem o abordare flexibilă în ceea ce privește resursele. În continuare, având în vedere Brexitul și resursele, nu ar fi mai bine să uh, redistribuim uh, fondurile în funcție de nevoi. Iată, vă întreb și în ceea ce privește disponibilitatea pentru flexibilitate, să uh, n-ar fi poate mai bine să existe o apropiere față de Parlamentul European pentru a cheltui uh, banii prevăzuți pentru fiecare fond la un nivel uh, interinstituțional. Vă mulțumesc, domnule comisar există flexibilitate, flexibilitate între diferitele rubrici ale programelor și între, diferiți, între diferitele exerciții bugetare am reușit uh, să atingem multe obiective prin uh, CFM-ul actual și doresc să profit la maxim de această flexibilitate. Flexibilitatea are uh, însă întotdeauna o limită. E vorba de uh, claritate și adevăr în ceea ce privește bugetul. Pot să vă spun că aici există 140 de miliarde de venituri pe care le uh, cheltuim zi de zi cum considerăm mai judicios trebuie să existe claritate, trebuie să existe uh, obiective și justificări concrete. Și cred că suntem pe drumul cel bun în acest sens. Iar acum, în ceea ce privește Fondul European de Dezvoltare, are o tradiție, o tradiție de aproape 60 de ani. Însemnătatea sa este astăzi mai mare ca oricând pentru că politica de vecinătate, politica de dezvoltare, finanțarea perspectivelor, educației, securității în țările noastre, mai ales având în vedere chestiunea refugiaților, îngrijorările statelor membre sunt tot mai numeroase. Iată de ce în procesul revizuirii la jumătatea perioadei, ca și în cadrul viitorului CFM, sunt dispus să verificăm dacă putem introduce aceste considerente în bugetul european. Pot să vă spun că există Uh, mai multe fonduri uh, în afara acestui fond, de, mai multe resurse în afara fondului de dezvoltare decât în interiorul său. Trebuie să vedem ce argumente avem pentru a convinge statele membre. Avem nevoie de Consiliu în acest sens și avem nevoie indirect și de parlamentele naționale, pentru că avem nevoie și de banilor. Revin la ideea dumneavoastră, Brexitul este un eveniment extraordinar care completează uh, acest tablou. În principiu însă sunt de părere că asistența pentru dezvoltare a devenit o sarcină europeană, iată de ce trebuie să fie ancorat și în bugetul european. Regul Peninschi, vă rog. Thank you. Mulțumesc, domnule comisar. În conformitate cu cele spuse de domnul comisar Juncker din noiembrie 2014, acum dumneavoastră trebuie să pregătiți reviziunea de la, revizuirea de la mijlocul termenului a cadrului financiar multianual și să pregătiți și următorul cadru multianual și de asemenea să vă referiți la problemele sistemice ale bugetului european. Recunoașteți că e vorba în primul rând de lipsă de resurse, veți întreprinde ceva corect, veți ține cont de rezoluția Parlamentului din iulie 2006 care subliniază faptul că CFM, plafoanele din CFM sunt prea scăzute și că în ultimii doi ani CFM-ul a fost uh, împins la limită, cu atât mai mult cu cât în aceeași uh, declarație președintele Juncker spunea că trăim într-o Uniune care are 29 de state cu foarte mulți șomeri, tineri care sunt dați la o parte și acest al 29-lea stat trebuie să fie principala noastră preocupare nu sunteți de acord că un miliard pentru inițiativa pentru tineri nu sunt, ar trebui să fie sporită, că nu este suficient? Spuneați că așteptați că, să vedeți ce spune Consiliul. Domnului Lewandowski spuneați că raportul Monti e un raport amabil, așa, e un fel de raport, dar nu e obligatoriu nu sunt răspunsuri suficiente, adecvate din punct de vedere al perspectivei dumneavoastră de a conduce. Vorbeați de reguli, dar nu vă dați seama că regulile trebuie să fie rescrise dacă nu dau rezultate. Ați vorbit, ați prezentat uh, situația ca de obicei și nu e bine, nu este suficient. Mulțumesc, domnule comisar. Comisia și-a prezentat propunerile și concluziile pentru procesul de revizuire la jumătatea perioadei și și-a început activitatea în toamna anului trecut. Acum urmează Consiliul. Trebuie să convingem guvernul italian, de pildă, că trebuie să permită decizia Consiliului. După care intrați dumneavoastră în joc, trebuie să purtați negocierile cu Consiliul. Eu uh, voi însoți aceste negocieri în calitate de consultant uh, Cred că am uh, obținut uh, câte ceva în ceea ce privește flexibilitatea și vom face uh, să, tot ce ne stăm să pentru a invita întârzierile în ceea ce privește plățile pentru 2014 și vom face uh, propuneri uh, în ceea ce privește angajamentele care se vor face în acest an. Resursele structurale trebuie să vă spun atât cât trăiesc între Parlament eh, cu bune argumente dorește mai multe eh, fonduri pentru mai multe inițiative, va exista întotdeauna un conflict cu Consiliul. Iar viitorul CFM va fi momentul oportun pentru aceste negocieri decisive. Iar în ceea ce privește ocuparea tinerilor, garanția e una, dar banii sunt alta. Și avem nevoie de bani pentru a integra tinerii în câmpul muncii. Iată de ce acest program va fi cu siguranță necesar încă mulți ani de acum și trebuie să fie alimentat cu fonduri suficiente pentru a uh, se ridica la înălțimea obiectivelor Parlamentului. Colegul Hayes. Thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar. Și mulțumesc, doamnă președinte. În modul în care statele membre controlează și gestionează fondurile structurale, sunt foarte multe deficiențe și ele nu sunt raportate întotdeauna de autoritățile publice. V-ați referit uh, la deosebirea dintre fraudă și rata de eroare, dar e o chestiune pe care trebuie să o rezolvăm, pentru că e vorba de 8 miliarde de euro care nu sunt uh, justificați sunt foarte mulți, durează foarte mulți ani să se rezolve problema aceasta a neregulilor și rate erorilor. Aveți idei noi care să ne ajute să eficientizăm sistemul? Am două întrebări. Ce veți face ca să vă asigurați că statele membre și sistemul lor de control și de gestiune sunt în ordine? Sau vă gândiți la penalități eh, mai stricte când se detectează fraudă în fondurile structurale? Credeți că ar fi util ca statele membre mai vechi, care au folosit foarte multe fonduri în trecut cu mult succes și și-au transformat uh, economiile folosind aceste fonduri, deci n-ar fi cumva util să existe un dialog între acele state membre? care au trecut prin acest sistem și statele membre care încă atrag uh, son fonduri pentru a-și îmbunătăți poziția economică. Cum facem acest lucru? E o chestiune pentru statele membre să intre în dialog ca să-și îmbunătățească poziția. Mulțumesc! Ich bin Rapoartele care au fost prezentate în acest an uh, au inclus un element care m-a interesat în mod deosebit, și anume consolidarea um, OLAF. În continuare, uh, prin uh, Biroul uh, European pentru Brevete și Procurorul European, uh, vorbim de două inițiative foarte importante pe care sper că Consiliul nu le va bloca. Uh, competența în sectorul TVA e o întrebare cu răspuns deschis, luptăm în acest sens, dar sper că vom face progrese în acest sens. Uh, și, bineînțeles, trebuie să finalizăm uh, ce am început uh, cu Olaf. Cred că fiecare stat membru are de câștigat de pe urma programelor europene. Anumite state au nevoie de mai mulți bani, altele au nevoie de acces pe piața comună. Și uh, niciun stat nu e interesat ca un altul să continue să fie un stat vulnerabil de pildă uh, prin fondurile structurale destinate Poloniei vin uh, numeroase nu vine finanțare pentru uh, industria mașinilor, pentru industria constructoare de autovehicule, pentru ingineri înapoi în țara mea. Iată de ce resping uh, ideea de contribuabil net. Cred că este o abordare mult prea reducționistă. Uh, cu toții avem de câștigat dacă consolidăm regiunile uh, din Europa și dacă în acest fel aducem regiunile mai lente aproape de regiunile mai puternice. Colegul Gaier, domnule Oettinger, dați-vă să vă felicit prin faptul că respingeți uh, sintagma de contribuabil net. Credeam că sunt singur în Germania până acum, acum știu că suntem doi trebuie să răspundim această idee pentru că în acest fel cred că am provocat o adevărată revoluție culturală în Germania. Uh, revin uh, la un alt subiect, uh, la piața achizițiilor. Am primit Uh, nu există, de altfel, la Bruxelles nicio grupă de vizitatori cu care să fi discutat atât de mult, așa cum discut în Germania, despre uh, lobbyiști. Dacă Parlamentul European insistă asupra faptului că uh, trebuie să se clarifice cine cu cine discută, nu facem acest lucru pentru a, uh, a pentru a hărțui uh, comisarii. Uh, toată lumea e interesată, fie că e vorba de uh, Asociația Europeană a Organizațiilor Sociale. Uh, trebuie să înțelegem că, de multe ori, prin lobbyism se înțelege o influență uh, nedreaptă exercitată asupra procesului legislativ. Iată de ce cred că transparența este singura gale uh, pentru a elimina neîncrederea cetățenilor și pentru a întări uh, încrederea acestora în proiectul european. Trebuie așadar să publicăm foarte clar cine cu cine discută. În al doilea rând, vă întreb, uh, sunteți de acord că exercitarea influenței nu se petrece doar în acele întâlniri care sunt definite clar în acest sens? În acest sens, uh, am citit justificarea comisiei că, uh, într-un fel, nu s-a petrecut nicio întâlnire în temeiul definiției din registrul uh, pentru lobbyiști, în cazul dumneavoastră, lucru care mi se pare destul de greu de acceptat. ce veți face pentru a elimina neclaritățile, pentru a veni cu mai multă transparență în ceea ce privește cine cu cine discută? și uh, atunci când se exercită influență de din afara comisiei, cum putem clarifica și mai mult toate acestea? Domnule comisar, în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră cu numărul 1, da. În al doilea rând, sunt dispus să discut împreună cu dumneavoastră cum putem defini și mai concret obligația de a înregistra în uh, registrul pentru lobbyiști. În uh, țara noastră de origine, la Düsseldorf sau la Berlin, nimeni nu se gândește la toate acestea și putem discuta despre zone gri, despre neclarități și cum le putem elimina. Nu va fi deloc ușor însă. Și un exemplu în acest sens. Sunt prieten cu un episcop uh, din Biserica Evanghelică de mult timp. Nu trece o aniversare uh, la care el să nu mă întrebe de ce nu se precizează în tratatul de la Lisabona nimic referitor la creștinism. E uh, o discriminare sau nu? Și mai există multe exemple în acest sens. Ce se întâmplă dacă te întâlnești cu cineva întâmplător la aeroport? Uh, citesc adesea ziare la aeroport ca nimeni să nu poată să intre în discuție cu mine. Dar uh, dacă te abordează un cetățean care te recunoaște, uh, unde începe această obligație a transparenței. E clar, există zone gri și voi discuta, voi veni cu mare plăcere la comisia dumneavoastră pentru a discuta despre experiențe comune, despre ce propuneri puteți face în acest sens. Iar uh, Comisia de Control Bugetar cu siguranță va accepta această inițiativă, această propunere a dumneavoastră, pentru că ne ocupăm mult timp de acest subiect. Și eu sunt pe lista vorbitorilor și doresc să vorbesc despre combaterea fraudei. Nu putem uh, evalua pe deplin uh, consecințele juridice ale acestei activități. Nu există date, este aproape imposibil să discutăm într-o anumită formă despre uh, eficiența activității. Uh, iar întrebarea mea, prima mea întrebare ar fi cum veți, vă veți organiza cabinetul pentru a face față solicitărilor noului portofoliu. În al doilea rând, evaluarea joacă un rol important și ne veți comunica rezultatele evaluării care se va uh, desfășura. Vă mulțumesc și aveți cuvântul. La cea de-a doua întrebare, uh, n-aș putea să vă spun de ce uh, Parlamentul nu ar putea publica rezultatele evaluării dacă nu există nicio justificare legală și nu cred că există, veți primi raportul. Va exista, bineînțeles, o discuție între comisia dumneavoastră și cabinetul meu. Un, cabinet, un membru al cabinetului se va ocupa foarte clar de combaterea fraudei. Nu va avea nicio altă competență, se va ocupa doar de acest subiect iar acest raport pe care vă prezenta în, în anul în curs mă va sfătui, mă va sprijini și vom lua uh, deciziile respectând independența deplină a respectivului specialist. Și revin, uh, voi numi cât se poate de repede respectiva persoană. Mulțumesc! Urmează colega Iala Sender. Mulțumesc, doamnă președintă. V-am ascultat și spuneați că în negocierile bugetare Parlamentul cere bani mai mulți, Consiliul îi dă mai puțin și dumneavoastră veți fi mediatorul. Dar Curtea de Conturi ne-a spus de mai multe ori că una din erorile care apar este uh, ideea că sunt politici prea ambițioase, că nu sunt și nu sunt bugetate așa cum trebuie. Prima eroare. Și dumneavoastră știți foarte bine acest lucru pentru că sunteți membru al comisiei. Știți bine că în acest moment se vi se cere nu numai Parlamentul, ci statele membre politici mai multe, mai ambițioase pentru refugiați, de exemplu, o politică nouă pentru apărare și securitate cu tot ce înseamnă, atât în interiorul cât și în afara Uniunii Europene și iar uh, guvernele, statele membre care au această răspundere să vină cu inițiativele și cu propunerile și comisia dumneavoastră, dacă veți deveni noul comisar pentru buget, sunteți cei care veți cere bugete mai mari, pentru că fără fonduri, fără bugete, fără resurse, se pot uh, accepta foarte greu alte politici noi. Pentru că nu, nu există politică de apărare și securitate, nu există politică pentru refugiați. De unde luăm banii? De la coeziune, de la agricultură, de la cercetare, de la ocuparea forței de muncă? Deci vreau, domnule comisar, să înțelegeți că dacă dumneavoastră vă veți ocupa de buget, trebuie să fiți primul apărător al unui buget mai mare, nu Parlamentul. Parlamentul vă va ajuta pe dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să fiți cel care cereți mai mulți bani. Consiliul, Parlamentul, Comisia spun că sunt politici absolut urgente și apoi ne confruntăm cu populismele care cer exact inversul iar dumneavoastră ar trebui să fiți conștienți că sunteți primul care va trebui să cereți buget mai mare și să vedeți de unde vin, uh, vin acest buget. Raportul Munti o să ne spună, dar noastră trebuie să vă ocupați de buget. Mulțumesc! Doamnă deputat, vă rog, uh, aveți încredere că voi avea curajul necesar și spiritul de luptă uh, pentru că uh, nu putem uh, rezolva deocamdată aceste dileme irezolvabile. În, uh, în ceea ce privește CFM, m-am întâlnit, de pildă, în țara mea cu acele regiuni care doreau mai multe fonduri structurale, după care m-am întâlnit cu ministrii de resort, cultură, agricultură și așa mai departe. Uh, în cele din urmă am făcut uh, suma așteptărilor lor care s-a întâlnit, care s-a ridicat la 150% din uh, ce am atins până la urmă. Iată de ce trebuie să ajungem împreună cu statele membre la o politică bugetară coerentă, armonioasă și uh, în acest scop am deplasat tocmai în acele state unde există o viziune restrictivă. Dați-mi, vă rog, așadar o șansă. a am continuat activitatea până la sfârșitul anului și mă voi ridica la înălțimea așteptărilor dumneavoastră în ceea ce privește deschidere, curaj și claritate. Mulțumesc. Numele jurii Tadeu Jviesca, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Știu că sunteți obosit deja, dar Comisia Jurii va pune doar patru întrebări. Cred că vor fi scurte și foarte precise. Așa că nu o să întârziem prea mult. S-au spus puține lucruri despre Brexit, dar rezultatele financiare ale Brexitului sunt evidente. Avem o oarecare competență privind regulamentul de personal. În răspunsurile scrise a confirmat faptul că Comisia Europeană va susține și va asigura asistență pentru personalul Uniunii Europene eh, care vine din Marea Brite- Britanie. Cei care sunt pensionari, cei care se vor pensiona în viitor și care vin din Marea Britanie, ce se va întâmpla cu ei? pensiile vor fi plătite în continuare din bugetul european. Cum o să rezolvați această situație, fiind comisarul responsabil cu bugetul? Uh, Marea Britanie va trebui să plătească în continuare o parte din contribuții la buget, se va face o plată vrac, o plată forfetară sau vă veți asuma singur această responsabilitate? Mulțumesc. Ein Eh, pensionnaire der in Großbritannien un eh, funcționar născut în Marea Britanie sau care este, are naționalitate britanică, are dreptul la pensie și trebuie să respectăm acest lucru. Un eh, cetățean britanic care este um, angajat activ uh, Uh, aici se aplică în cuvintele președintelui uh, Juncker. Uh, după Brexit trebuie să facem tot ce ne stă în putință în ceea ce privește legislația laborală ca un funcționar al Comisiei să nu aibă de suferit niciun dezavantaj din cauza uh, faptului că statul membru de origine a părăsit Uniunea Europeană. Ne pregătim uh, în vederea negocierilor și um, sarcina mea este de a prezenta datele concrete. Din păcate, nu avem foarte mulți funcționari britanici la comisie, din păcate. În acest caz, e un avantaj. Totuși, va trebui să plătim salarii decenii în continuare și uh, ne pregătim de asemenea de uh, plata pensiilor în viitor, pentru că dreptul aferent nu se va modifica în urmarea Brexit. De pildă, trebuie să ținem cont de aceste estimări și trebuie să le integrăm în buget. Cred că guvernul uh, britanic uh, trebuie să ne compenseze aceste plăți pentru că noi trebuie să respectăm obligațiile noastre față de angajații activi și pensionari. Mulțumesc, Marie Delvo. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, știți foarte bine că instituția noastră și mai ales grupul meu politic sunt foarte implicați în lupta pentru șanse egale pentru bărbați și femei. Spuneați mai devreme că sunteți în favoarea unor cote bazate pe diferențele dintre cele două sexe. Ce pași concreți veți pune în aplicare pentru a vă asigura că uh, mai multe femei își asumă posturi de conducere uh, și în afară de faptul că așteptați evoluția naturală a demografiei. Iar în ce privește femeile din uh, marile companii, veți încerca să mediați între poziția Comisiei și a Parlamentului pe de o parte și cea a Consiliului pe de altă parte, mai ales că e vorba de statul dumneavoastră membru și partidul dumneavoastră politic care nu doresc să deblocheze acest dosar privind femeile aflate la conducere la marile firme. Ne spuneți ce pași concreți se vor face în materie de această chestiune, în acest dosar? Ich glaube zunächst rein. Cred că în ceea ce privește um, competențele prevăzute în tratate din punct de vedere constituțional e o competență europeană. Vorbim de o piață comună europeană, o piață a muncii europeană, care trebuie să asigure um, condiții echitabile, lipsa discriminării, toate acestea trebuie integrate în dreptul muncii. Spre deosebire așadar de un guvern național, cred eu, avem o competență juridică de a impune aici uh, niște obligații cu caracter juridic. În Germania există deja obligații pentru consiliile de supraveghere nu pentru comitetele directoare deocamdată. Voi aștepta guvernul următor pentru a vedea cum evoluează subiectul sau dacă e nevoie să intervenim la nivel european. Comisia trebuie să aibă un rol exemplar. Tocmai în ceea ce privește cadrele înalte de gestiune și șefii de departamente și de unități, în următorii ani um, există un număr considerabil de angajați care vor uh, intra la pensie. Trebuie să folosim această șansă pentru a promova generațiile tinere din comisie și mai ales uh, în cadrul acestei tinere generații, femeile sunt uh, majoritare. Trebuie să le încurajăm pentru a-și asuma aceste funcții. Schimbul de generație, așadar, mi se pare oportunitatea cea mai importantă Iată de ce uh, motivația, pregătirea permanentă a femeilor, uh, trebuie să facem tot ce ne stăm în putință în acest sens și în uh, statutul funcționarilor, în dreptul muncii european, putem introduce această discriminare pozitivă. Ambiția mea trebuie să fie una la nivelul celei dovedite de colega Gheorgheva în ultimii ani. Mulțumesc, domnule comisar. Voi pune și eu două întrebări scurte. 1. În introducere spuneați că doriți ca Uniunea Europeană să rămână un angajator atractiv. Vreau să vă întreb dacă aveți ceva concret în minte. Cum să atingem acest scop? Și în al doilea rând, aveți intenția să revizuiți regulamentul general al personalului din punct de vedere al echilibrului geografic este important pentru mine, nu numai ca uh, parlamentar ceh, ci ar putea să contribuie la o plusvaloare a proiectului european când este prezentat așa cum trebuie. Mulțumesc! Die Attraktivität eines Arbeit cât de atractiv este un angajator depinde de mai mulți factori. Și vorbesc de piața muncii europene, de administrații naționale, dar uh, și uh, de industrie, IMM-uri. Dacă privim uh, tinerii angajați, fie că sunt personal administrativ sau ingineri, specialiști în IT sau specialiști în sectorul energiei. E vorba înainte de toate de remunerare. E clar, un factor uh, reprezintă cât câștig. Pot să-mi hrănesc familia, după care e vorba de costurile de trai. Uh, cât costă, de pildă, traiul la Bruxelles, cât costă la Luxemburg. Pentru că aceste două orașe nu sunt tocmai ieftine. În al treilea rând, e vorba de uh, diferite contribuții sociale, diferite avantaje sociale, alocații pentru copii, școli și așa mai departe. E vorba de oportunități de specializare, e vorba de posibilități de promovare, e vorba de uh, un timp decent de lucru, mi se pare 40 de ore pe săptămână în regulă, o majorare a timpului de lucru ar fi greșită. Trebuie să vedem ce facem în Europa în calitate de angajator. Nu ar trebui să venim cu uh, cele mai bune oferte, dar cu ofertele uh, cele mai atrăgătoare. Cred că, la ora actuală, suntem în continuare un angajator uh, de interes. Însă, o blocare aleatoare a salariilor ani la rând sau o scădere acestora sau o diminuare a numărului angajaților și o majorare a timpului săptămânal de lucru uh, ar fi greșit. Sunt amenințări care plutesc în aer și urmăresc uh, foarte clar care sunt salariile uh, care se plătesc în capitalele europene și Uh, vedem că nu mai e chiar atât de interesant uh, pentru mulți să vină să lucreze la Bruxelles. Iar uh, subiectul țării de origine, dincolo de multe amănunte, există în continuare două lumi diferite. În continuare, în sectorul managementului, țările EU-15 sunt prioritate, iar statele membre care au aderat după 2004, ca și țara dumneavoastră de origine, domnule președinte, trebuie în continuare să recupereze. Trebuie să vedem. Există însă o oportunitate, și anume că numărul acelora care vor intra la pensie din acele țări EU15, începând cu anul viitor, devine tot mai mare. Există așadar oportunități, locuri noi în uh, posturile medii de administrație și posturile uh, de înaltă Pascal Duron, ultimele, între, ultima întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Oettinger, v-am ascultat cu multă atenție la această audiere și de mai multe ori ne-ați spus că sunteți om politic cu multă experiență și că ați avut foarte multă experiență în viața dumneavoastră. Deci, obiectiv, putem să înlăturăm ideea că ați avea, eu știu, ați spune în public ceva necontrolat sau uh, ceva la care nu v-ați gândit înainte și totuși uh, realitatea uh, arată că ați făcut uh, multe remarci rasiste și homofobe și pur și simplu v-ați cerut scuze. Iar din perspectiva noastră vă veți ocupa de resurse umane. Și nu vrem să știm care sunt motivele pentru care, pentru care ați făcut aceste remarci în public. Dacă aș fi uh, eu știu, LGBTI sau homosexual, aș putea oare să lucrez cu dumneavoastră fără să am impresia că aceste trăsături ar putea să fie împotriva mea. Nu vă gândiți, domnule Ottinger, că înțelepciunea ar trebui să vă facă să evitați asemenea probleme. Pentru că Europa nu e Baden-Württemberg uh, la dimensiuni mai mare. Nu credeți că înțelepciunea ar trebui să vă facă să-i mulțumiți președintele Juncker că vă onorează și totuși să renunțați la portofoliul resurselor umane. Mulțumesc! Domnule deputat, la această parte a discursului am regretat-o și o regret în continuare. În al doilea rând, cred că deja în ultimii șapte ani, la nivel european, am dovedit că discriminarea nu este sub nicio formă un instrument a politicii mele. Dacă întrebați personalul uh, de la diferitele direcții generale de care m-am ocupat, aceștia vă vor spune cu siguranță că uh, nu au nimic negativ de spus. Rugămintea mea care vă adresez este următoarea. Nu aveți de ce să priviți cu circumspecție colaborarea cu mine. Vă rog, puneți-mă la încercare și așteptați că uh, combaterea discriminării va face parte zi de zi și din activitatea mea. Iar. Damit sind wir am Ende am ajuns în acest fel la sfârșitul acestui schimb de opinii cu cele trei comisii parlamentare. Vă mulțumim, domnule comisar, mulțumim și serviciilor comisiei pentru pregătirea acestui schimb de opinii. Doresc să uh, vă comunic că coordonatorii celor trei comisii vor rămâne în sală și uh, coordonatorii Comisiei de Control Bugetar se vor întâlni în, uh, la etajul 4, iar Comisia Jurii se întâlnește mâine. Eu iau trei idei cu mine, și anume că toate uh, Uh, promisiunile făcute de doamna Gheorgheva vor rămâne în picioare, că doriți în continuare să includeți mai multe femei în management și că instrumentele de sprijin uh, vor trebui reintegrate în bugetul european. Ați făcut promisiuni acest sens și vă mulțumesc. din s-a încheiat. Acum se vor întâlni coordonatorii. Vă mulțumesc. Si vous le permettez, je voudrais indiquer aux membres de la Commission des budgets que la réunion des coordinateurs se tient dans cette salle. Reuniunea coordonatorilor va avea loc în această sală și va începe în 5 minute. Am prevăzut încă un minut pentru domnul comisar pentru a trage concluziile. Aveți cuvântul. Eu. Vă mulțumesc. Le mulțumesc tuturor deputaților pentru întrebările și aprecierile lor pe care le respect și le iau cât se poate de mult în serios. Văd că în multe domenii uh, Uh, trebuie să discutăm în uh, amănunt cu toate comisiile, cu toate grupurile, dar și cu toți coordonatorii și raportorii. Iată de ce am convingerea că avem multe puncte în comun pe care în acest an și în anii următori le vom putea elabora și vă spun că uh, sunt de acord cu multe din pozițiile Parlamentului. Merci, monsieur le Mulțumim, domnule comisar. Ședința s-a încheiat. Coordonatorii uh, pentru Comisia de Buget să rămână în această sală, vă rog.